Vă atrag atenția asupra faptului că avem, trebuie să și numim raportorii pentru o mare parte dintre dosarele pe care le vom discuta astăzi. Așadar, vom discuta foarte multe lucruri astăzi. Vom discuta o serie de proiecte și dați-mi voie să vă amintesc că faptul că în cursul după amiezii ne vom dedica întru totul directivei pentru uh, protecția consumatorului. Vom uh, organiza o serie de uh, discuții prezidate de domnul Schwab, raportorul. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Acum. Vom continua, practic, uh, discuțiile începute în ultima uh, legislatură cu privire la denumirile produselor textile și etichetarea corespunzătoare a acestora. Raportorul s-a schimbat. Sunt foarte încântat că uh, raportorul inițial a fost uh, înlocuit cu, cu succes. Doamna Comi este una dintre uh, raportoarele din uh, umbră. Nu știu dacă mai există și alte nominalizări ale raportorilor din umbră, însă uh, le voi da cuvântul tuturor celor care doresc să se alăture acestei echipe. De asemenea, alături de noi se află și reprezentanții comisiei, domnul Luis Felipe Duraod, dacă nu mă uh, dacă nu mă înșel, dumneavoastră veți lua cuvântul în numele comisiei, da? Reprezint, reprezentați uh, director, directoratul uh, general uh, companii. Veți putea comenta poziția raportorului și a raportorilor uh, din umbră, pentru ca mai apoi eu să le dau cuvântul acestora, să le dau practic un drept la replică. Îl invit acum pe domnul Mendes să deschidă discuțiile. Thank you very much, uh, Malcolm. Um. Uh, mulțumesc mult, uh, Malcolm. Îți mulțumesc că mi-ai dat cuvântul. Da, vorbim despre etichetarea produselor textile. Pentru cei care nu sunt uh, familiarizați cu această idee de etichetare, uh, am adus aici uh, un exemplu. Avem aici uh, 3-4 uh, uh, etichete pe care cu greu le putem citi, chiar dacă pur, uh, purtăm ochelarii aferenți. Și uh, mai uh, aveți ocazia, citind aceste etichete, să vă îmbunătățiți și cunoștințele lingvistice. Există mențiuni în diferite limbi. Domnul președinte, ai putea să... să uh, le ofer și celorlalți colegi acest exemplu pe care ni l-ai adus. So actually what I ask myself, uh, who is reading Mă întreb uh, cine citește toate aceste etichete. Majoritatea informațiilor oferate, oferite sunt obligatorii, altele sunt uh, oferite în mod uh, voluntar, însă vom mai discuta despre lucrul acesta la final. Vreau să-i mulțumesc uh, predecesorului meu, care deja a depus uh, eforturi susținute și, de asemenea, încununate de succes. Putem să continuăm discuțiile pornind de la cele elaborate de dumnealui. Care este obiectivul acestui raport? Uh, dorim, practic, să accelerăm uh, intrarea pe piață a noilor tipuri de fibre textile. Dacă reușim să facem lucrul acesta, atunci uh, e clar că am reușit să creăm toate actele legislative necesare pentru ca uh, noile fibre textile să fie introduse de, uh, pe, pe piață. Uh, comercianții sau producătorii au nevoie de o singură autorizație pentru a reuși să-și aducă produsul la consumatori. Engleza nu este limba mea maternă, însă am observat câteva lucruri ciudate în formularea directivei. Dați-mi voie să vă amintesc că dacă ați citit anexa 2, capitolul, uh, anexa 8, uh, capitolul 2, atunci vă amintiți faptul că fibrele textile sunt uh, sunt anumite tipuri de fibre. Ei, vă uitați acolo la toată definiția. În orice caz, avem uh, toate uh, formulările în diferitele uh, limbi, însă um, dați-mi voie să vă spun care este o, obiectivul meu, acela de a simplifica totul. Avem aici o mulțime de fibre textile care, în fond și la urma urmei, au cam aceeași denumire în toate, toate limbile. Prin urmare, haideți să, să renunțăm la uh, limbile obligatorii uh, conform acestei directive uh, în care trebuie să fie oferite uh, informațiile. Să ne rezumăm la o singură limbă sau uh, pur și simplu să oferim doar numele fibrei textile și am putea să creăm poate un, o pagină web pe care consumatorii să o acceseze pentru a găsi toate informațiile pe care le doresc în limba lor maternă. Un astfel, o astfel de pagină web i-ar putea ajuta pe consumatori. Mi-aș dori uh, să, să aflăm la finele discuțiilor noastre ce își doresc cu adevărat uh, consumatorii. Dacă consumatorii sunt uh, de acord cu oferirea acestor informații în diferite limbi pe etichetă, atunci bine. Dar eu cred că majoritatea consumatorilor nu citesc toate aceste uh, date de pe etichete. Bineînțeles, dorim de asemenea să, să standardizăm toate metodele uh, să le armonizăm la nivel uh, european. În momentul de față durează 3-4 ani până când o nouă fibră textilă este introdusă pe piață. Putem reduce acest, acest demers la o durată de jumătate de an sau cel mult un an. Și prin urmare am putea aduce uh, avantaje atât producătorilor cât și consumatorilor și societății pe, pe, pe ansamblu. În ceea ce privește uh, etichetarea IKEA, toți uh, producătorii uh, sunt uh, mulțumiți de, de ce ne oferă această firmă și soția mea este deosebit de încântată. Nu știam însă că producătorii trebuie să plătească pentru uh, uh, drepturile de autor. Poate ar fi de asemenea bine să ne gândim la o serie de semne, simboluri um, armonizate la nivelul pieței interne. Uh, aceste simboluri ar trebui să fie puse la dispoziția producătorilor uh, și, practic, această, această acțiune ar fi în beneficiul, uh, de asemenea, al consumatorilor care nu mai trebuie să plătească drepturile de autor. Aceste uh, simboluri sunt obligatorii în anumite state, în altele nu, însă cred că o armonizare a, a lor ar fi în, înspre binele nostru al tuturor. Nu știu care sunt prețurile care trebuie să fie achitate pentru aceste simboluri, însă consider că dacă am uh, introduce cam aceleași simboluri bine oarecum uh, modificate, nu vrem să copiem pe nimeni, uh, cred că am avea cu toții de câștigat. Mai există și anexele. Să ne gândim la anexa 5 în care sunt descrise toate produsele textile care nu necesită etichetare. Mă gândesc, uh, spre exemplu, la jucării sau uh, mănuși, uh, etc. Dacă verificăm, și vom face asta cu, cu ajutorul raportorilor din umbră, ne vom da seama dacă unele dintre aceste produse uh, care fac că aici o excepție au, ar avea totuși nevoie de o etichetare. Voi cere secretariatului să creeze um, să ofere informații suplimentare cu privire la anumite lucruri. Spre exemplu, trebuie să verificăm dacă uh, trebuie să armonizăm să armonizăm etichetările în general. Uh, poate că uh, consumatorii sunt mulțumiți de sistemul existent în prezent uh, și atunci toate demersurile noastre ar, ar fi lipsite de sens. În ceea ce privește aspectele legate de sănătate, um, trebuie să ne întrebăm dacă consumatorii sunt interesați de aceste aspecte sau nu. Cred că există o mulțime de organizații care dețin informații deja în acest sens și sper că secretariatul ni le-ar putea furniza pentru a vedea care este o atitudinea uh, consumatorilor vis-a-vis -vis de aspectele legate de sănătate. Menționam și anexa 5, uh, în care sunt incluse toate acele produse ce nu trebuie să fie etichetate, ei, trebuie să mai fie exceptate de la această regulă sau nu. În ceea ce privește țara de origine, țara de origine trebuie să fie um, o informație oferită uh, consumatorului în mod obligatoriu sau nu. Dacă ne gândim la țara de origine, ne gândim la țara în care este produs respectivul uh, bun sau ne, uh, sau uh, considerăm drept țară de origine și uh, statul în care acel bun a fost îmbunătățit. Am vizitat, spre exemplu, China la un moment dat și uh, am avut ocazia de a merge la o, la o fabrică în care se produceau produse marcate Hugo Boss. Ei, dar pe acele produse apărea marca Made in Germany. Așadar, ele erau în China, dar uh, deja uh, purtau această echi- uh, etichetă. Deci, prin urmare, care este definiția pe care o oferim noi conceptului acestuia de țară de origine? Acestea sunt uh, gânduri uh, pe care, asupra cărora am reflectat în ultimele săptămâni. Însă sunt absolut convins că vom găsi o soluție și asta atât în beneficiul consumatorilor cât și în cel al producătorilor. Sper că împreună cu raportorii din uh, umbră vom reuși să facem lucrul acesta și, bineînțeles, cu ajutorul tuturor celor care au informații uh, uh, specifice acestei, uh, acestui uh, domeniu. Sper că vom reuși lucrul acesta în următoarele săptămâni, luni. Mai am și un calendar pe care aș dori să vi-l propun. 15 octombrie tran, uh, transmiterea uh, documentului spre traducere, în 4 noiembrie prima discutare, 16 noiembrie amendamentele. La sfârșitul lunii uh, discutarea uh, discutarea amendamentelor și dacă vom reuși, vom discuta în plenar acest raport uh, în ianuarie. Asta, bineînțeles, ă, pornind de la premisa că dosarul este deja în mare parte elaborat ă, și ă, vom putea, pornind de la baza deja existentă, să, să accelerăm discuțiile. Vă mulțumesc foarte mult! Well, thank you very much indeed. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! pentru că ai deschis discuțiile în stilul care te caracterizează. Cred că calendarul uh, este acceptabil, cel puțin din punctul nostru de vedere, dar o să așteptăm și comentariile raportorului din umbră. Și avem unele resurse astfel încât să putem să-ți furnizăm mai multe informații uh, asupra acestui dosar și cred că ar fi bine să ajungi la o înțelegere cu raportorii din umbră ca să știm exact de ce fel de informații ai nevoie. Deci, acum aș vrea să dau cuvântul raportorilor din umbră care sunt prezenți aici și mai întâi uh, doamnei Comit. Da, vă mulțumesc. Este prima oară când uh, am o asemenea sarcină și sunt uh, convinsă de faptul că grupul de lucru va putea să facă propuneri de o foarte bună calitate și care să întrunească acordul majorității dintre dumneavoastră și de altfel deja am fost introduși în miezul problemei uh, cu un exemplu cât se poate de concret. Eu am analizat în detaliu regulamentul și cred că este binevenită această propunere pentru a dezvolta și de a proteja în același timp aceste noi fibre și uh, să încurajăm uh, firmele și producătorii care vor să investească și să creeze asemenea noi fibre. De asemenea, ne dorim să simplificăm birocrația pentru um, denumirea Um, de bunele anume acestor noi fibre și pentru comercializarea lor ulterioară. Sunt de acord de asemenea cu simplificarea mențiunilor de pe etichetă, dar bineînțeles că trebuie să ținem cont de directivele precedente, mai ales cele trei directive asupra textilelor, care deocamdată au dovedit că e, reprezentau o muncă binevenită și de bună calitate. Doresc să se acorde o atenție deosebită noilor tehnologii și deci noilor tipuri de fibre. Eu vin din Italia și pentru noi uh, industria textilă este importantă. Acum este o industrie în criză care se lovește de multe dificultăți și este cazul mai ales a IMM-urilor. Mă gândesc la toți cei care în um, micul lor atelier uh, totuși vor să producă textile de foarte bună calitate. m-am gândit să mă mai concentrez uh, și să fac referire la investiții, la finanțări pentru aceste um, IMM-uri. Oricum am să mă consult cu grupul de lucru în această privință, pentru că îmi doresc ca aceste uh, mici uh, firme să fie încurajate pentru a putea produce noile fibre pentru că ele sunt oarecum dezavantajate față de mari producători care au uh, fondurile necesare pentru a investi în crearea de noi fibre, dar să nu uităm că IMM-urile reprezintă de multe ori până la 80% și că datorită muncilor avem fibre de um, uh, uh, calitate foarte bună. De asemenea, ar trebui ca noile fibre, denumirea acestora să poată să fie introdusă cât mai repede cu putință în toate statele membre. În ce privește calendarul, sunt de acord cu ideea accelerării uh, procedurii, astfel încât uh, raportul să poată să fie votat în ianuarie în plenară dar aș vrea să mă întâlnesc și cu consumatori și cu diferitele asociații care reprezintă părțile interesate, deci am, îmi doresc să avem timp suficient la dispoziție pentru a putea să punem la punct un text care să întrunească consensul părților interesate. Deci mi se pare totuși că termenii uh, pe care i-a menționat domnul raportor uh, sunt destul de apropiați, deci nu avem chiar atât de mult timp la dispoziție. Pentru mine, obiectivul uh, ca acest raport să ajungă în plenară în ianuarie este unul foarte bun, sunt de acord cu el, dar aș vrea să mai rediscutăm în ce privește fazele intermediare. Evident că etichetele sunt mult prea lungi, mult prea detaliate, dar eu cred că pentru a face o muncă bună trebuie să ascultăm și ce au de spus consumatorii și diferiții producători. Și mai sunt și chestiuni de modă pe care trebuie să le luăm în considerare, dar încă o dată eu doresc să acord cât mai multă atenție micilor producători care, cum spuneam, întâmpină dificultăți în aceste momente și, în general, pentru crearea de noi fibre. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, doamnă Comi. Acum dau cuvântul următoarei doamne raportor din umbră, doamna Schaldemose. debat. Da, domnule raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea făcută. Cu siguranță vom discuta o serie de aspecte relevante uh, Uh, cu privire la acest domeniu. Poate ați uitat uh, din expunerea dumneavoastră un lucru. Și anume mă refer la dimensiunea simbolurilor uh, de pe etichete. Uh, această dimensiune variază în funcție de, de statul din care obținem respectivul, uh, respectivul produs. Însă cred că, în, gen, în general, suntem de aceeași părere cu, uh, când vine vorba de calea pe care vrem să o urmăm. Vrem să îmbunătățim piața internă uh, când vine vorba de produsele, din, produsele textile și fibrele textile. Însă care este ideea noastră? Trebuie să ne concentrăm asupra consumatorului. Trebuie să ne dăm seama dacă consumatorul poate folosi informații informațiile care sunt uh, oferite prin intermediul uh, etichetelor. Da, într-adevăr, trebuie să ne uităm cu mare atenție la modul în care aceste etichete pot fi uh, folosite. Este evident faptul că aceste informații oferite prin intermediul etichetelor sunt cele care le parvin consumatorilor. În ceea ce privește aspectul legat uh, de sănătate, dumneavoastră spuneați că este important ca uh, toate fibrele textile să, fie, să nu fie um, deloc periculoase pentru sănătatea consumatorului. Ei bine, și acesta este un aspect foarte important pe care trebuie să-l, uh, să-l păstrăm în, în prim plan. În ceea ce privește țara de origine, da, cu siguranță vom găsi și o soluție pentru această problemă. Trebuie ca uh, consumatorul să-și dea seama cât se poate de clar dacă produsul pe care îl cumpără a fost produs în China sau în Germania. Uh, va trebui să mai discutăm despre asta în ceea ce privește limbi, limbile. Câte limbi ar trebui să, să fie menționate acolo pe, pe etichetă? În câte limbi trebuie să fie prezentate informațiile? Cred că nu este necesar ca aceleași informații să apară de 5-6 ori pe, aceleași, pe diferite etichete. Uh, pentru că numărul acesta mare este deranjant în general. Însă uh, să ne gândim și la un alt aspect. Consumatorul s-ar putea să fie de-a dreptul indus în eroare, tocmai de faptul că există informații oferite în mai multe limbi, mai multe decât uh, cele pe care le cunoaște el. Uh, însă, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că toți consumatorii obțin informațiile de care au nevoie. În ceea ce privește calendarul, uh, da, la o primă vedere sunt de acord cu dumneavoastră, însă, pe de altă parte, mă gândesc la toate uh, aspectele pe care va trebui să le discutăm. Este important în momentul de față să discutăm totul în detaliu. Haideți să nu ne grăbim, să nu accelerăm uh, de dragul accelerării toate discuții, discuțiile. Dacă așadar ne vom da seama pe parcurs că vom avea nevoie de mai mult timp, am putea amâna uh, uh toate termenele pe care dumneavoastră le-ați menționat. menționat. De exemplu, uh, am putea aștepta până în decembrie pentru uh, înaintarea amendamentelor. Vă mulțumesc. Mrs. Ruler, I have, uh, it's the indefatigable... Doamna Ruler uh, se va ocupa și dumneai de acest dosar în numele ecologiștilor, verzilor. Dacă mai există și alte persoane care doresc să ocupe acest post de, de raportor din umbră, nu, doamna uh, în mai întâi de toate. Voi fi uh, cât se poate de subcintă. În momentul în care vorbim despre mm, etichetare, trebuie să ne gândim și la numărul mare de alergii. Alergiile, mare parte dintre ele, sunt cauzate tocmai de către produsele textile, atât de către fibre cât și de coloranții folosiți. Este important ca toți uh, consumatorii să știe ce conține fiecare produs textil textil. Asta deoarece apar din ce în ce mai multe, mai multe tehnologii folosite de către producători. Prin urmare, haideți să nu uh, simplificăm prea mult etichetele. Pe etichete trebuie să fie trecute uh, metodele folosite pentru producere, producere elementele, componente, etc. Și eu voi insista ca toate aceste date să fie uh, trecute pe etichete. În ceea ce privește economisirea costurilor cu drepturile de autor, eu nu sunt de acord cu domnul raportor. Uh, peste tot în lume se folosesc uh, aceleași simboluri. De ce să renunțăm la această metodă deja stabilită? Pentru că aceasta este una, una, cea mai, una dintre cele mai bune decizii luate deja. Uh, Consumatori din întreaga lume cumpără diferite produse și este nevoie de această uniformizare în fond și la urma urmei. Mulțumesc. Acum că toată, toți raportorii din umbra au cuvântul, dau cuvântul următoarelor persoane care vor să facă cele scuze, domnul Schwabe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc atât raportorului și vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru toate cele spuse. Cred că suntem foarte ambițioși dacă ne dorim ca toate discuțiile să fie încheiate până în ianuarie. Însă, în momentul uh, de față, uh, e clar că trebuie să mai purtăm uh, discuții extinse. Spre exemplu, introducerea, ideea de a introduce noi etichete, idee iterată de către raportor, trebuie să fie supus discuției pentru că toată toată această idee s-ar putea dovedi a fi foarte benefică pentru, pentru noi uh, toți. Ar trebui să, într-adevăr, să uniformizăm aceste etichete pentru ca nu uh, de fiecare dată când avem uh, de-a face cu un nou produs să discutăm despre diferitele tipuri de etichete. În ceea ce privește țara de origine, multe dintre produsele de pe piața noastră sunt importate din Est, din Estul îndepărtat, nu știm dacă din statele asiatice sau Turcia, etc. Însă, această uh, această orientare spre importurile din aceste regiuni ale, uh, ale lumii ar putea impedimenta nu știu, dezvoltarea probabil a companiilor din, uh, din statele europene, pentru că um, această, această uh, situație este una, um, de fapt, problematică și haideți să le ușurăm uh, munca acestor companii din statele europene, um, accelerând procesul de, de etichetare și autorizarea diferitelor fibre textile. Uh, Uh, cred că am putea să înțelegem mai bine uh, piața cu care avem de-a face dacă vizităm o serie de fabrici care produc astfel de fibre textile. Uh, Uh, bineînțeles, în ceea ce privește etichetele uh, și informațiile oferite, există aici uh, cu siguranță mari diferențe între consumatorii de sex masculin și cei de sex femeiesc, pentru că femeile de obicei solicită mai multe informații decât, decât bărbații. Asta ca o glumă. În ceea ce privește producția de produse textile, uh, ne dăm seama că, deși una dintre raportarele din umbră spunea că această industrie se, ocupă, se, se confruntă cu o problemă în momentul de față, uh, eu consider că, din potrivă, uh, producția de textile este în plin elan în momentul de, de față. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, doamna Gerhardt. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi dau seama că este o temă care poate trezi uh, sensibilitatea multora dintre noi. Este vorba de, de siguranța practică a consumatorilor și tocmai de aceea tema în sine este foarte importantă. Uh, unul dintre aspectele puse în discuție, discuție de domnul Schwab um, mă face pe mine să declar acum că da, în calitate de femeie sunt foarte interesată de obținerea de informații de pe etichete într-o limbă pe care o înțeleg. Prin urmare, consider că este absolut necesar ca fiecare consumator în parte să primească toate informațiile de care are nevoie. Asta pentru a cumpăra un anumit produs sau altul. Uneori uneori, uh, uh, sincer să fiu, am probleme în a atinge anumite produse, asta înainte de a fi sigură care sunt uh, elementele componente. Așadar, există necesitatea oferirii tuturor acestor informații, pentru că nu sunt unica consumatoare care are un astfel de com- comportament. În ceea ce privește numărul mare de etichete existente, uh, Uh, nu cred că acest număr se datorează practic legislației în, vig- în vigoare. Cred că producătorii au optat pentru un număr mare de etichetă, etichete. Noi nu am spus că uh, un produs vândut în, uh, în uh, Germania trebuie să fie prevăzut cu uh, etichete în diferite alte limbi decât germana. Nu. Cred că în fiecare stat în parte limba folosită pe etichetă trebuie să fie limba oficială a respectivului stat. Ei, dar uh, com, uh, companiile producătoare optează pentru un număr mare de, de etichete prin care oferă informații în diferite limbi. Probabil uh, le este mai bine sau este în, în folosul lor, al companiilor. Prin urmare, de ce să-i, să-i obligăm a folosi o singură, o singură um, limbă? În uh, când uh, vine vorba despre aceste, aceste limbi, um, consider că această temă în sine nu trebuie neapărat să fie pusă în discuție, trebuie să lăsăm asta la latitudinea producătorilor. Așadar, haideți să nu uniformizăm totul, să nu armonizăm, să nu, uh, să nu um, eliminăm de asemenea dreptul oferit companiilor de a adăuga câte etichete își doresc. Uh, în ceea ce privește introducerea uh, sau recunoașterea noilor fibre textile, avem în acest sens nevoie de reglementări cât se poate de clare. Asta uh, pentru a ne asigura că, am, că vom putea crea, spre exemplu, un uh, nume folosit la nivel european pentru aceeași uh, fibră textilă. Asta uh, pentru a rezolva și problema număr, numărului mare de limbi folosite pe etichete. Uh, Asta, așadar, haideți să accelerăm pro, procesul de recunoaștere a noilor fibre textile și să le oferim un nume, uh, unul și același la nivel european. Însă s-ar putea ca lucrul acesta să nu fie neapărat posibil, pentru că fiecare, conform fiecarei limbi, uh, probabil uh, o un grup de lideri, lidere este pronunțat într-un fel sau altul și s-ar putea ca uh, vieții consumatori să nu, mai înțeleg, să nu mai înțeleagă nimic. Însă, în orice caz, această idee ar, uh, ar putea fi uh, discutată în continuare. Am avea nevoie, poate, de un nume, uh, unul și uh, un, un singur nume pentru fibrele textile la nivel uh, european. Asta pentru a simplifica toată, toată procedura, pentru a renunța la toată această birocrație. Când vine vorba de, despre fibrele textile, ar trebui să discutăm și cu producătorii, să vedem uh, ce este posibil de reglementat în acest uh, domeniu și ce nu este posibil. Iar uh, în, uh, în ultimul rând, uh, o etichetare cât se poate declare este necesară pentru ca toți consumatorii să își, să își poată face, face o privire sau poate obține o imagine de ansamblu. De asemenea, toate indicațiile cu privire la modul în care fibrele respective pot fi întreținute după cumpărare, dacă ele pot fi spălate cu mașina de spălat, etc., trebuie să fie prevăzute pe respectivele etichete. Însă, după cum spuneau uh, în mei, nu cred că ar trebui să creăm noi simboluri, noi pictograme, dar ar trebui să folosim simbolurile deja încetățenite, pe care oamenii le cunosc și uh, pe care știu să le interpreteze. Să uh, inventăm noi simboluri la nivel european mi se pare superflu. Vă mulțumesc! Well, thank, uh, th- thank you all very much. Vă mulțumesc tuturor pentru toate aceste contribuții deosebit de interesat, interesante. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îl rog pe domnul Girau de la Comisie să ne dea punctul dumnealui de vedere despre aceste discuții și acest subiect. Dar, președintele Reia, înainte de a-i da cuvântul, Vreau să urez bun venit uh, Consiliului în sală, respectiv doamnei președinte a grupului de lucru care este aici ca să urmărească dezbaterile din această dimineață. Thank you, Chairman. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne dați ocazia să dăm ceva informații privind acest regulament. Aș dori să subliniez de la bun început că, din punctul nostru de vedere, acest regulament este conceput în cadrul inițiativelor de simplificare ale Comisiei. Deci, obiectivul este de a modifica, de a transforma trei directive, de a le incorpora într-un singur regulament pentru a uh, ușura viața producătorilor, autorităților naționale și deci pentru a promova inovația și a fi în avantajul consumatorilor care s-ar bucura de apariția de noi fibre textile pe piață. Aș dori să vă spun că suntem foarte îngrijorați în ceea ce privește Um, extinderea domeniului de aplicare a acestei, acestui regulament, a ariei de aplicare, pentru că noi aveam în minte un exercițiu de simplificare și nu un regulament exhaustiv care ar lua în uh, considerare toate tipurile existente de fibre textile. După câte știu eu, comisia este deschisă în ceea ce privește etichetarea produselor textile în general, deci are atitudine deschisă, dar, pe de altă parte, noi dorim un regulament uh, adoptat cât mai curând posibil pentru spre avantajul și beneficiul tuturor părților implicate. Deci, iată de ce Eh, noi nu dorim să intrăm aici într-o discuție mai largă legată de etichetarea produselor textile în general. Pe de altă parte, noi suntem deschiși eh, discuțiilor. Bineînțeles, discuții cu părțile interesate, cu statele membre, pe care de fapt le-am purtat și în trecut. Noi am văzut care sunt diferitele aspecte ale problemei. Situația este următoarea. Și anume, există o departajare clară sau, în fine, diferențe foarte mari de atitudine între diferitele părți, părți interesate între diferitele statele membre. Un exemplu, Comisia în 2005 a prezentat o propunere pentru etichetarea țării de origine pentru anumite produse textile și de îmbrăcăminte această propunere se află la Consiliul din 2005 și până acum statele membre nu au fost capabile să ajungă la un acord privind acest tip de etichetare. Pe de altă parte, vom discuta și alte, sau dacă discutăm și alte etichete, vom pierde timpul. Încă o dată, dorim să o facem însă pe de altă parte, cumva să o facem undeva pe marginea acestui regulament, pentru că să nu uităm care sunt avantajele efective ale unui astfel de regulament pentru consumator, pentru părțile interesate. Ideea este de a simplifica legislația în vigoare. Aceasta este, acesta este obiectivul regulamentului de față, însă dacă vine vorba să evaluăm chestiuni precum uh, Uh, problemele de mediu, etichetarea produselor de menaj. Intrăm aici într-un alt proces, trebuie să uh, efectuăm studii de impact. Aceste studii și rezultatele lor sunt importante pentru a convinge părțile interesante, statele membre, consumatorii de avantajele uh, adoptării unui scenariu față de celălalt. Deci, Uh, ideea este de a avea un regulament adoptat uh, în 2 sau 3 ani maxim. În ceea ce privește standardizarea, s-au pus aici niște întrebări. întrebări. În acest moment, noi discutăm uh, regulamentul la Consiliu, discuțiile avansează foarte bine până acum, deci avem deja amănunte, sau în fine, am ajuns la momentul în care putem să aducem modificări chiar de uh, detaliu în text. Vom vedea ce se întâmplă la comitologie, în special anexa 8, care este cea mai voluminoasă, și ea se referă tocmai la standarde. Deci, după ce se adoptă acest regulament, procesul respectiv începe imediat. În ceea ce privește limbile folosite, avem acele limbi obligatoare, obligatorii, um, statele membre ne-au cerut în mod clar uh, ca anumite limbi să figureze pe etichete. Delegațiile au fost foarte atente ca, și ne-au cerut ca noi să includem um, limba, o anumită limbi pe, pe etichetă și dacă nu, amenință să se retragă de la discuții. Bineînțeles că eu sunt aici pentru a aduce lămur, lămuriri suplimentare uh, când veți dori să îmi adresați întrebări în orice moment. Sunt la dispoziția dumneavoastră, puteți să mă contactați când doriți. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much, Mr. Giroux, and thank you very much indeed for, for your offer. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru că faceți eforturi să colucrați împreună cu noi pe uh, acest dosar. Domnule Mandras, doriți să ne împărtășiți idei, opinii și poate să uh, vedem ce se întâmplă și cu calendarul dumneavoastră? Încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care se arată interesați, sunt implicați, sunt foarte mulțumiți de cum avansează lucrurile, pentru că uh, pentru piața internă avem nevoie de mai multe regulamente și nu de directive și așa, așa stau lucrurile la nivelul statului membru, așa, asta este, de aici bate vântul. Eu de multă vreme sunt un uh, avocat al regulamentelor uh, pentru Uniunea Europeană și acesta pentru a armoniza lucrurile, pentru că vedem ce se întâmplă cu uh, implementarea la nivel național. Unii au vorbit aici despre ideea că nu e nevoie să aducem lucruri noi, uh, nici eu uh, nu cred acest lucru. Ideea este de a simplifica lucrurile, de a simplifica etichetele și de nou a crea noi etichete. Iar în ceea ce privește standardizarea, Aici avem uh, o problemă legată de autorizații pentru Uniunea Europeană. Da, avem cu toții aceleași obiective și de aceea am cerut informații suplimentare. Am nevoie de informații în plus pentru că vreau să vedem ce spun producătorii, ce spun consumatorii, ce se întâmplă cu limbile folosite, uh, unii doresc să pună pe piață produse cu etichete conținând 27, 23 de limbi și așa mai departe. Uh, treaba lor, uh, însă tocmai să o știm și noi. Vrem să știm ce se întâmplă cu, și care sunt opiniile părților interesate, în special consumatorii. Sunt uh, nerăbdător să primesc acest uh, raport suplimentar. Știu foarte bine că și coordonatorii sunt nerăbdători să producă un astfel de document, pentru că mulți dintre ei lucrează de ani de zile pe aceste chestiuni și pe baza acestor informații largi, dacă pot să zic uh, așa, uh, de la ei, de la consumatori, putem într-adevăr să luăm anumite <clears throat> decizii. Apoi, uh, punțile care ar putea să se creeze cu directiva RICI. Ideea este de a următoarea de vedere ce se întâmplă cu produsele periculoase, potențial periculoase. Uh, știm foarte bine că uh, când vine vorba de folosirea produselor chimice, automat trebuie să ne uh, adaptăm la cerințele RICI, să nu uităm acest lucru. Deci nu vreau noi uh, simboluri, noi pictograme. Michael, să știi că uh, vreau doar să, să-ți spun că dacă aici intervine problema costurilor drepturilor de autori, uh, bineînțeles că nu o să, mă, să merg până puzele albe. În orice caz, vom vedea care este problema cu costurile. Dacă costurile sunt mult prea ridicate, normal că nu vom, vom lua pe această cale deci nu vom adopta noi pictograme, însă trebuie să vedem și să avem informații relevante care să ne ajute să luăm hotărâri în acest sens. Ați vorbit aici despre posibilitatea de a adăuga în acest regulament, doamna Lara ne-a spus acest lucru, de a adăuga inf- anumite informații. Mm, cred că cei de la buget ar putea să ne dea mai multe, lucru, mai multe idei aici. Ceea ce privește calendarul de lucru, știți foarte bine că acesta este foarte, foarte strâns, pentru că e vorba de priorități. Uh, dacă vi se pare imposibil de a respecta aceste termene, însă atunci vom fi nevoiți să întârziem sau, în fine, să amânăm toate aceste date. Însă, dacă facem acest lucru, uh, Uh, ne supunem unei presiuni încă și mai mare pentru că nu vom putea să ne îndeplinim prioritățile pe care le-am anunțat la începutul uh, mandaturii. Și s-ar putea ca unele de aceste discuții să uh, fie tergiversate foarte mult timp. Da, calendarul este unul foarte strâns, foarte ambițios, însă trebuie să găsim un echilibru, să avem o propunere echilibrată trebuie să vedem dacă într-adevăr avem nevoie de, amâna, de amânarea discuțiilor cu o, o, o lună sau două. Vom vedea. În orice caz, aș vrea să respectăm obiectivul ianuarie. Vă mulțumesc foarte mult. De-abia aștept să vorbesc, să discut cu toată lumea, inclusiv cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Very much. Um, <coughs> mulțumesc. Dacă îmi dați voie, aș vrea să fac o propunere în ce privește procedura. Mai avem o întâlnire de numai o zi, peste câteva săptămâni. Și atunci vă propun să introducem pe ordinea de zi acestei scurte reuniuni punctul acesta, nu pentru a relua discuțiile de azi, ci pentru a da eventual informații suplimentare. Și așa cum ne-a a amintit domnul Girao, este o propunere de simplificare a cărei obiect de discuții este foarte clar, foarte precis. Deci nu are rost să ne extindem la multe alte dosare. Unii vor să vorbească despre etichetarea eh, de tip ecologic și alte asemenea subiecte, dar haideți să fim prudenți. Am putea să discutăm despre aceste teme în cadrul unor rapoarte din proprie inițiativă, dar nu ar fi bine să includem asta aici. Eu nu vreau să fac presiuni ca să vă spun ce trebuie să faceți, dar ar fi bine ca până săptămâna viitoare să se ajungă la un acord între dumneavoastră, doamnelor și domnilor raportori, astfel încât să uh, vedeți exact care este uh, area de acoperire a textului dumneavoastră față de uh, obiectivul uh, propunerii comisiei și apoi să mergeți drept înainte. Dar înainte de a hotărâi extinderea arei de aplicare, vă rog să vă gândiți foarte atent la impactul pe care îl va avea această extindere. Oricum, aceasta este o armă pe care o puteți avea la dispoziție în cadrul negocierilor. Vă rog să nu uitați că secretariatul este la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta și, cum spuneam, avem resursele necesare pentru a vă furniza informații suplimentare dacă ne spuneți exact de ce aveți nevoie pentru că sunt uh, convins că veți putea consolida toate aceste informații suplimentare, comisia vă va ajuta de asemenea. De aceea, cum spuneam, rog pe toată lumea, să, pe domnul raportor și pe raportorii din umbră, să încearcă să ajungă la o înțelegere în ce privește exact domeniul de aplicare al um, acestui text și vă voi da uh, câteva uh, momente în timpul reuniunii uh, viitoare. Pentru că atunci când ne planificăm bine munca dinainte, ajungem la un rezultat de mai bună calitate și uh, sunt uh, convins că veți accepta această invitație pe care vă o lansez. Domnul Manders. Da, bineînțeles că sunt de acord cu invitația pe care ne-o lansez tu, dar vreau să amintesc faptul că de la un stat la altul lucrurile sunt uh, diferite. În unele state membre aceste uh, etichete uh, cu informații alergene sunt uh, obligatorii, în altele nu și trebuie să ne întrebăm dacă e nevoie de o armonizare sau nu. Bine, spune domnul președinte, acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume abolirea uh, directivelor privind metrologia. Și sunt onorat uh, de faptul că doamna Weisberger uh, se va ocupa de acest dosar. Dumnezeu are deja experiență îndelugată în ce privește aceste, uh, în ce privește acest domeniu de activitate. Mai multă lume vrea să ia cuvântul. Da, doamna Gebhardt este raportul din umbră de la socialiști, domnul Bușoi va lua și el cuvântul. Nu știu cine va vorbi despre, de, de la, din partea Direcției Generale Întreprindere, de la Comisie. Mister, domnul Atun, mă scuzați, va lua cuvântul ulterior. Și nu știu dacă avem pe cineva din partea Consiliului. Da, cred că și președintele grupului de lucru de la Consiliu va fi uh, printre noi. Deci acum am să dau cuvântul raportorului și raportorilor din umbră și celorlalți colegi care doresc să participe la discuție. Acum uh, îți dau cuvântul, doamnă, uh, dragă Ani. In der Tat, es ist Um... Îți mulțumesc mult. Uh, avem de-a face aici cu un dosar de natură tehnică, însă în același timp foarte uh, plin de suspans. Inițial mă gândeam că toată lumea trebuie să fie de acord cu mine, pentru că această abrogare ar duce la abolirea birocrației uh, Uh, la nivel european, pentru că aceasta uh, ne, ne referim practic la abrogarea a opt directive privind metrologia care sunt uh, depășite de noua situație și prin urmare trebuie să fie abrogate. Situația este deosebit de interesantă, pentru că toată lumea vorbește despre scăderea pov- poverii birocratice. Acesta este obiectivul nostru. Ne dorim ca regulamentele în vigoare depășite însă să fie abrogate, însă situația aceasta este uh, uh nu este neapărat cât se poate declară, pentru că, de obicei, în ciuda obiectivelor stabilite la nivel european, Eh, există mul- o mulțime de voci care spun că, bine, această abrogare ar trebui să fie discutată în, eh, în eh, detaliu. La ce ne referim acum? La 8 directive privind o serie de, de uh, instrumente de măsurătoare care sunt uh, din ce în ce mai rar utilizate în momentul de față. Multe dintre aceste instrumente sunt depășite de noile dezvoltări tehnologice. Efectele unei aboliri a acestor uh, directive, practic, uh, ar, uh, ar fi cât se poate de neglijabile, pentru că astfel de instrumente de măsurare sunt uh, folosite, respectiv produse, în din ce în ce mai puține uh, state europene. Aceste directive au fost promulgate în anii 70. Uh, reglementarea instrumentelor de genul acesta era necesar încă din anii 70 pentru a se sprijini, practic, cooperarea la nivel european. Însă, în momentul de față, aceste reglementări sunt depășite deja pentru că există o serie de regle- reglementări la nivel mondial în ceea ce privește toate aceste instrumente. Prin urmare, uh, aceste reglementări la nivel european sunt absolut uh, superflue. În momentul uh, sau la început se încerca o reglementare a tuturor instrumentelor la nivel european pentru a se sprijini, practic, luarea de decizii și reglementarea la nivel, euro- la nivel nivel mondial. Ei, am reușit să, ne, să atingem acest obiectiv și în momentul de față există deja o serie de norme internaționale. În cadrul discuțiilor cu uh, Comisia am uh, pus, uh, am spus toate aceste idei ale mele. De asemenea, uh, am ajuns la concluzia că și astăzi aș putea pune o serie de întrebări celor de la comisie și anume, uh, mă întreb în ce măsură Uh, toate instrumentele reglementate în cele, două, în cele opt directive sunt deja uh, reglementate la nivel mondial și în ce uh, măsură standardele noastre europene depășesc practic standardele impuse la nivel mondial. Trebuie să ne gândim că toate aceste diferențe între nivelul de reglementare la nivel european și la nivel mondial Um, este permis doar în momentul în care vorbim despre produse, respectiv instrumente foarte periculoase. Ei, în momentul de față, nu cred că vorbim despre așa ceva. O a doua întrebare. Uh, prin abolirea, abrogarea acestor directive, am putea oare distorsiona cumva situația de pe piața internă? Uh, am putea ajunge la Uh, la noi reglementări la nivel național, odată cu abrogarea directivelor la nivel european, nu ne-am dorit uh, lucrul acesta. Și uh, pornind de la răspunsul primit la aceste întrebări, va trebui să ne gândim care este propunerea pe care o putem face noi în calitate de membri ai Parlamentului European pentru a sprijini practic această diminuarea nivelului de birocrație. După părerea mea, în acest sens există două alternative. Uh, aceste două alternative sunt de fapt cât se poate de complementare. Așadar, întâi de toate ar trebui să abrogăm uh, toate directivele în care sunt absolut uh, superflue, asta deoarece instrumentele pe care le reglementează nu, sunt mai, nu mai sunt folosite, sau uh, cele care se referă la instrumentele suficient de bine reglementate la nivel național. ne-am putea gândi de asemenea la situațiile în care există o serie de reglementări promovate de alte directorate generale, uh, spre exemplu uh, DG Agri, care s-a ocupat deja de masa cerealelor uh, și greutăți, etc. Așadar, să abolim acele directive asupra cărora am ajuns la concluzia că sunt total lipsite de sens. De, de sens. Însă bine, uh, e greu să ajungem la un consens cu privire la această temă, pentru că există o serie de state membre care cu siguranță vor ridica vocea, susțin că acele uh, reglementări sunt absolut necesare. Și care este pro propunerea mea în acest sens? Am putea spune, Bine, renunțăm la aceste standarde învechite, însă, în cazul în care ar fi necesară reglementarea acestor uh, aspecte, uh, ea ar putea fi uh, inclusă în, spre exemplu, directiva cadru din 2004 cu privire la instrumentele de măsurare. Toate aceste aspecte aspect ar putea uh, fi inclusă în această directivă cadru, pentru că ea este una uh, foarte generală. A fost de asemenea uh, promulgată astfel încât să poată fi permanent amendată, modificată, îmbunătățită. Așadar, putem spune că renunțăm la vechile directive, însă în cazul în care este necesară o reglementare în respectivul domeniu la nivel european, în cazul în care nu există standarde la nivel mondial deja în vigoare, atunci putem include aceste reglementări în cadrul directivei din 2004. În acest sens au purtat o serie de discuții deja și uh, discuțiile vor fi, uh, vor fi continuate. De exemplu, mâine vom oferi posibilitatea de a, uh, statelor membre de a-și spune opinia cu privire la această temă. Așadar, dacă în cursul uh, discuțiilor ajungem la concluzia că o reglementare uh, este necesară, atunci am putea o uh, include în acea directivă cadru. De asemenea, am putea ajunge la un acord inter, instituțional. Conform acestui acord, am putea susține că putem, că renunțăm într-o primă fază la aceste directive învechite, însă în cazul în care ele sunt, sau reglementările sunt absolut necesare, um, instituțiile își vor asuma responsabilitatea și vor uh, promulga noile, noile reglementări. Mi se pare o propunere cât se poate de viabilă, cel puțin mie. Uh, de asemenea, discuțiile pe care le-am purtat cu Comisia au dovedit faptul că membrii Comisiei sunt cât se poate de deschiși și, uh, în acest sens, voi depune și uh, uh, un raport cu privire la toate aceste discuții. În următoarele două săptămâni sper că toți colegii îmi vor trimite toate ideile pe care le au cu privire la această temă, dacă vom uh, reuși să prezentăm de la bun început un uh, raport susținut de toate grupurile politice, atunci cred că vom putea vorbi cu o singură voce în calitate de Parlament și ne vom putea pune în prim, pa, prim plan, susținând uh, că, da, noi, membrii Parla- Parlamentului European, luptăm împotriva, într-adevăr, împotriva birocrației. Cred că ar fi un succes al Parlamentului European plan pe ansamblu dacă această, această revizuire, uh, respectivă abrogare, ar, uh, ar fi acceptate. În ceea ce privește calendarul, Astăzi discutăm pentru prima dată tema. La 6 octombrie vor fi prezentate analizele de impact în cadrul comisiei. La 16 octombrie eu îmi voi prezenta raportul. Mai apoi uh, la 3 uh, noiembrie sau 4 noiembrie vom discuta din nou în cadrul comisiei acest raport. Amendamentele pot fi am, uh, uh, înaintate până la 6 noiembrie, până la data de 6 noiembrie, însă, bineînțeles, ar fi uh, superb dacă aș putea integra de la bun început aceste amendamente în raport și mai apoi, la 16 noiembrie, vom discuta amendamentele înaintate, iar uh, în uh, aceeași dată, 16 noiembrie, vom vota amendamentele în uh, comisie, urmând ca în decembrie să discutăm raportul în plen. Cred că acest calendar ar putea, este unul cât se poate de, de solid, însă, bineînțeles, sunt deschisă discuțiilor. Vă mulțumesc pentru atenție și, și aștept colaborarea cu grupurile parlamentare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, doamnă Weisberger, pentru această introducere detaliată și cât se poate de clară. Și, de asemenea, săptămâna viitoare vă vom da și dumneavoastră timp pentru ca să discutăm despre studiile de impact. Deci acum dau cuvântul uh, doamnei Gebhardt, următorul raportor din umbră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și doamne raportoare pentru uh, introducerea, prezentarea făcută, pentru prezentarea tuturor alternativelor care ar putea rezulta din munca depusă de noi. Cred că cu toții suntem uh, de acord cu obiectivul stabilit, și anume acela de a abroga directivele, respectiv actele legislative depășite deja. Acesta este punctul pe care, de asemenea, vreau la rândul meu să mă concentrez. Vreau să vă amintesc de o întrebare pe care am uh, adresat-o de două ori deja Comisiei Europene. Astăzi o mai adresez o dată. Sper că măcar astăzi voi primi un răspuns concret. Comisia Europeană ne-a spus uh, în cadrul discuțiilor avute pe această temă că uh, abrogarea directivelor este necesară, deoarece directivele sunt uh, învechite, depășite, nu mai pot uh, fi folosite astăzi. În parte, cred că lucrul acesta este adevărat. Pe de altă parte, aud însă că unele dintre statele membre nu au exact aceeași opinie. Cine spun că această abrogare nu trebuie să fie realizate. Mai pun întrebarea a treia oară, câte state au o problemă legată de abrogarea acestor opt directive și care este motivul vehiculat de aceste state pentru refuzul uh, lor. Am nevoie de această informație înainte de a putea lua o decizie. Deci Comisia ne spune că directivele sunt depășite, însă dacă sunt într-adevăr atât de depășite, nu înțeleg cum ar fi putut apărea discuția aceasta la nivelul Consiliului. Prin urmare, mă întreb care sunt interesele legate de ab- uh, abrogarea acestor directive. Odată ce directivele nu uh, sunt abrog- uh, abrogate, nu s-ar putea să apară un fel de vacuum legislativ uh, acest vacuum legislativ nu ar putea oare duce la crearea unor reglementări la nivel național care ar putea duce la o, de asemenea la o disparitate profundă la nivelul pieței interne? Nu am putea oare tocmai prin acțiunile noastre să sprijinim într-o oarecare măsură protecționismul? Ei, noi nu ne dorim protecționism în mod cât se poate declar. Doamnă Weisberger, cred că trebuie să evaluăm fiecare dintre directivele acestea în detaliu și tocmai de aceea uh, nu vă pot spune încă de astăzi dacă sunt de acord cu uh, calendarul prezentat de dumneavoastră. Mai întâi de toate am nevoie de informațiile cât concrete pe care le-am solicitat de nenumărate ori și pe care încă nu le-am primit, din păcate. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnul Bușoi, acum. Mulțumesc. Uh, uh, o felicit pe doamna Weisgerber pentru uh, prezentarea domniei sale și cred că majoritatea principiilor pe care le-a expus pot să întrunească acordul nostru. În același timp, cred cu tărie că și întrebările pe care doamna Gebhardt le-a ridicat sunt absolut pertinente și trebuie să primim un răspuns înainte de a lua câteva decizii finale. După știința mea, ă, statele membre au putut să adopte deja unele specificații tehnice proprii și au putut ă, ulterior acestor directive să facă unele completări care au ținut de progresul tehnologic și de standardele internaționale. Ă, știu că unele dintre aceste directive se referă la mijloace de măsurare deja depășite și că din punctul de vedere al Comisiei Europene se dorește uh, abrogarea acestor directive, tocmai din uh, rațiuni de simplificare a acquis comunitar și, prin urmare, de a ameliora competitivitatea întreprinderilor. Dar, uh, în același timp, trebuie să facem o evaluare separată a fiecăreia dintre aceste directive. De exemplu, în ceea ce privește directiva privind tabelele alcoolimetrice, știu că uh, unele dintre aceste prevederi au fost deja preluate în alte reglementări comunitare care vor rămâne în vigoare deci în ceea ce privește tabelele alcoolmetrice, în mod evident, uh, abrogarea nu pune probleme. Dar s-ar putea, într-adevăr, să existe unele probleme legate de alte directive. În principiu, eu cred că uh, nu sunt obstacole în calea liberei circulații, pentru că înțeleg că principiul recunoașterii reciproce este suficient și că deja standardele internaționale sunt acelea care sunt uh, cel mai des utilizate în mod voluntar de către producători. Uh, de aceea poate nici nu va fi nevoie de o altă directivă pentru a înlocui un eventual vid legislativ existent. Uh, prin urmare, în acest moment, cred că pot susține propunerea Comisiei și în mare parte ceea ce a declarat raportorul nostru. Dar cred că o decizie finală nu o putem lua decât după ce ni se va răspunde și întrebărilor ridicate de doamna Gebhardt. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much, Mr. Busoy. Mrs. Rula. Mulțumesc, domnule Bușoi, doamna Rula. Vreau să-i mulțumesc la rândul meu uh, doamnei uh, raportor pentru uh, munca depusă deja. Sunt foarte încântată de alternativele prezentate de dumneai. Sună bine de birocratizare, însă dacă prin încercarea noastră de a scădea nivelul birocrației nu facem decât să încurajăm birocrația, trebuie clar să ne gândim de două ori înainte de a implementa o anumită decizie. Dacă renunțarea la aceste directive va duce la crearea de noi reg regulamente la nivel uh, național, ei, scopul nostru nu a fost atins. Am fost foarte inter- interesată de, de uh, discuția cu privire la directiva privind uh, instrumentele de măsură. Nu înțeleg de ce nu, nu integrăm uh, toate aceste informații, toate aceste reglementări existente deja, cred că această integrare ar fi uh, compilare, să spunem, ar fi cea mai eficientă. Ne dorim, practic, uh, să arătăm doar opiniei publice faptul că luptăm împotriva birocrației sau dorim să atingem la propriu acest obiectiv. De ce să nu alegem, de ce să nu alegem cea mai evidentă soluție. De ce să nu, să nu integrăm în această directivă venit de instrumentele de măsură toate aceste elemente? Domnul Cosusnic, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnul Sănătământ și doamnei Weisberger pentru introducerea făcută. Cred că va exista un consens legat de principiile de bază, pentru că toată lumea dorește simplificarea legislației comunitare. Însă, aș dori să facem o trimitere sau să vă trimit la primul uh, punct de pe ordinea de zi de astăzi. Era vorba de etichetarea produselor textile. Tot așa, simplificare, însă și aici au apărut divergențe pentru că au apărut voci care uh, au introdus alte elemente în discuție. Deci, acum că vine vorba de standarde, măsuri, uh, greutăți, nu suntem noi specialiști uh, în aceste lucruri și e bine să simplificăm lucrurile, e bine să scăpăm de birocrație, însă, pe de altă parte, înțeleg și pe cei care uh, și-au exprimat anumite îngrijorări legitime. Trebuie să luăm în considerare și calendarul de lucru, cred că cel mai bine ar fi să acceptăm propunerea Comisiei privind abrogarea uh, și să o legăm de acea evaluare obligatorie după 5 ani a textelor. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru această discuție foarte constructivă, comentarii foarte utile. Într-adevăr, dosarul este unul complex. Sunt încântat acum să dau cuvântul uh, președintelui Comisiei să ne expună opinia sa. Știu că avem prevăzut o discuție și săptămâna viitoare legată inclusiv de studiile de impact, deci în orice caz vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor Weisbergen pentru excelenta sa prezentare. Bineînțeles, dânsa a atins toate punctele principale acestui dosar. E vorba de acea calitate a standardelor europene și apoi internaționale. Bineînțeles că sunt și standarde internaționale care poate că nu răspund anumitor norme de calitate europeană. Dar noi propunem uh, anumite măsuri în acest uh, sens, să conlucrăm cu uh, organismele de standardizare europene pentru a vedea care este situația la nivel internațional, inclusiv în lumina ultimelor revoluții tehnologice. Să știți că din, din partea diferitelor organisme uh, internaționale de profil primim informații uh, și urmărim cu atenție evoluția acestor standarde și suntem foarte atenți la articularea lor cu diferitele standarde europene și calitatea acestora. Într-adevăr, uh, s-a vorbit aici și despre libera circulație a mărfurilor uh, și de recunoașterea reciprocă în piața internă, niciun fel de problemă aici. Uh, în momentul în care am aplicat standardele internaționale. Cred că lucrurile uh, se petrec așa cum trebuie. Noi, în orice caz, suntem atenți și la acest aspect. Am cerut statelor membre să ne semnaleze dacă sunt probleme inclusiv producătorilor sectorului industrial, ceea ce privește anumite produse specifice. avem, avem de face cu niște produse de nișă la un moment dat, produse care nu sunt produse în masă dar ne uităm și la aceste aspecte. Deci, bineînțeles că nu dorim să punem uh, piedici în calea liberii circulații și a liberului schimb la nivel european și la nivel internațional. Uh, recent, în uh, munca pregătitoare pentru acest dosar, și doamna Rulă s-a, s-a referit la acest lucru, um, am lucrat în special la pregătirea directivei MID și Parlamentul a colucrat cu noi pe acest dosar. Ei ne-au cerut, dumneavoastră ne-ați cerut să facem un raport în acest sens până în 2011, în luna aprilie. Aceste lucruri pot fi integrate în propunerile de față eh, dacă sunt justificate. Și eh, anul acesta am cerut încă o dată statelor me membre să ne transmită uh, uh, informații relevante legate de anumite uh, piedici în calea pieței interne pe care le-ar fi putut sau le-au putea întâmpina. Uh, mâine, 30 septembrie, este data limită pentru a transmite astfel de plângeri. Nu am primit încă nimic. Așteptăm încă până săptămâna viitoare, vă vom informa. Deci nu e vorba de studiul de impact, ci de propunerea noastră propria comisiei. Uh, și în acel moment vom putea să vă informăm dacă, eventual, anumite state membre au descoperit că uh, se apar anumite probleme și care ar putea să fie, deci, elemente, soluții integrate în propunerile de față. Dacă apar uh, uh, probleme, sunt dovedite, vom face tot ce este posibil și vom integra aceste lucruri în documentul pentru 2011. Deci suntem într-o muncă pregătitoare, vom face și un studiu de impact uh, scurt, el este necesar. Vă vom prezenta raportul și deci, încă o dată, dacă sunt, așa apar probleme, sunt documentate, vi vă vom prezenta, prezenta. E vorba de uh, nivelul riscurilor, uh, numărul de obstacole, volumul acestora, impactul asupra pieței interne, deci o serie de elemente pe care trebuie să le luăm în considerare. Uh, da, e păcat că președinția nu este aici cu noi. Larsă discuție de astăzi, însă va veni săptămâna viitoare și ne-a spus uh, ceva doamna Gebhardt legat um, de acel document din luna mai 2008. Um, este vorba de acele state care sunt în favoare și altele care nu sunt în favoare abrogării. Se pare că între 6 și 10 state membre nu sunt de acord cu această abordare a abrogării. Celelalte ar fi de acord. Deci, vedeți foarte bine care, care sunt divergențele aici și, de fapt, și la nivelul fiecărui stat membru, în parte, argumentele sunt foarte diferite părerile sunt împărțite și, bineînțeles că dorim să aprofundăm aceste discuții. Acestea s-au întrerupt la Consiliul la nivel tehnic în luna aprilie 2009. Acum uh, suntem cumva în expectativă. Mm, președinția suedeză nu pare să facă din această chestiune o prioritate sau o chestiune de urgență. Nu este o urgență, pentru că, de fapt, pe piață nu au apărut probleme nu s-au semnalat probleme la niciun fel de nivel. Dar bineînțeles că, uh, uh, având în minte această idee de simplificare uh, care ne este atât de drag, orice măsură legată de standardizare trebuie adoptată așa cum trebuie. În orice caz, trebuie să avem argumente legate de probleme dovedite care ar putea să apară cu aplicarea acestor uh, directive. Bineînțeles că statele trebuie să ne furnizeze astfel de date. Când le vom obține, ne vom întoarce către dumneavoastră cu aceste date. Suntem puțin cam sceptici pentru că până acum nu am primit niciun fel de dată. Însă, cine știe, poate că până săptămâna viitoare vom primi o grămadă de date, vi le vom prezenta. Și, uh, da, uh, așa cum a spus domnul raportor, dorim și noi o înțelegere cu Consiliul, însă văd că Consiliul uh, până acum nu prea s-a manifestat, trebuie și ei să dea dovadă de spirit de inițiativă. În aprilie 2009 le-am cerut să, să meargă la Coreper cu acest, uh, cu acest text, pentru că până acum nu s-a discutat decât la nivel de experți. Am făcut o propunere extrem de concretă ca ei să ducă acest document la Coreper. Coreper, e păcat că nu am reușit să-i convingem să uh, se meargă la un nivel politic cu acest text. E mare păcat, însă sper că o vom face în viitor. Suntem la dispoziția dumneavoastră și vom lucra cu raportorul, cu raportorul din umbră. Dacă e nevoie de date suplimentare, vom colucra cu toții și sper că vom ajunge la soluții optime și eventual putem să avem o trimitere la o adopt adoptare mai târzie, putem să creăm anumite punți cu celelalte documente în curs, nu avem nimic împotrivă. Este clar că noi dorim să avansăm uh, pe această cale, sperăm că, sperăm că și Consiliul dorește același lucru, o accelerare. Avem susținerea dumneavoastră a Parlamentului, poate că putem împreună să exercităm o anumită presiune, așa, mai blândă asupra Consiliului, ca ei să poată să uh, meargă și pe acest drum. Vă mulțumesc! Well, uh, thank you very much for being so candid with it. Vă mulțumesc că vă arătați atât de deschis, de transparent cu noi și că ne-ați spus care erau toate datele probleme, deci urmează să așteptăm date în ce privește studiul de impact. E clar că comisia noastră are o mare răspunzere în acest domeniu, pentru că dacă noi vom vota, atunci vom uh, obliga și Consiliul să reacționeze. Doamnă Gebhardt, doriți să luați din nou cuvântul? Încă o întrebare. Asta pentru a înțelege dacă l-am înțeles bine pe reprezentantul Comisiei Europene. Domnia s-a spus la începutul intervenției sale că am putea abroga aceste directive pentru că putem face uz de uh, Uh, principiul recunoașterii reciproce. Din câte știu eu, uh, armonizarea e una, iar recunoașterea reciprocă se bazează pe legislația națională. Uh, și dumneavoastră înțelegeți termenii în același fel? Da, dacă doriți să răspundeți, da, se bazează pe legile naționale, dar noi trebuie să urmărim standardele internaționale, pentru că altfel creem noi dificultăți. Dar, cum spuneam, deocamdată, pe baza recunoașterii reciproce, nu am detectat niciun fel de problemă pe piața internă. De asemenea, nu sunt probleme în ce privește aplicarea standardelor internaționale. Doamnă Weisberger, dacă vreți să uh, conchideți această dezbatere, dar acum, în ce privește calendarul, uh, cred că ar fi bine să rediscutați cu um, secretariatul și apoi să rețineți faptul că și săptămâna viitoare acest uh, subiect va fi introdus pe ordinea de zi și veți mai avea timp să vă exprimați. Mai ales să Da, Înainte de toate, dați-mi voie să spun uh, următoarele. În cazul uh, anumitor uh, directive, se prea poate ca anumite elemente să fie incluse deja în alte reglementări. Mă refer acum la tabelele alcoolmetrice, etc., care sunt deja incluse și în alte acte legislative. În ceea ce privește standardele internaționale, uh, Uh, ne dăm seama că există o evoluție clar, uh, clară uh, de fapt, s-a, ajuns la un echilibru între regulamentele la nivel european și cele la nivel uh, mondial. Așadar, uh, această uh, acest prag al armonizării a, a fost împins oarecum înainte. Bineînțeles, uh, există statele, uh, state membre care doresc să impună uh, reguli mult mai stricte decât cele prevăzute în regulamentele europene, însă asta doar în cazul acelor instrumente, respectiv proceduri, care au un, ar putea avea un efect negativ asupra sănătății. Așadar, uh, Toată această discuție purtată deja mă face să cred că cu toții sprijinim ideea sau obiectivul uh, combaterei birocrației, însă, doamnă Gerbhardt, uh, aveți dreptate, înainte de a proceda la acești pași, trebuie să studiem în atenție, cu atenție toate directivele. Trebuie să ne dăm seama dacă uh, directivele pot fi abrogate într-adevăr sau, uh, sau nu. În cazul în care există elemente din anumite directive prevăzute deja în alte alte legislative, atunci aceste directive pot fi abrogate, într-adevăr. Există însă alte directive uh, în cazul cărora uh, reglementarea este absolut necesară sau cel puțin conform statelor membre. Ei bine, în cazul acestor, acestor directive putem să ajungem la un consens prin intermediul acordului acest, aceluia interconstituțional, am putea decide ca respectivele prevederi din acele directive să fie incluse în directiva cadru din 2004. Așadar, oricum avem nevoie de această evoluție uh, Pornind de la acest context, dați-mi voie să, să spun că sunt deosebit de uimită de valul acesta de proteste din partea statelor membre acum când uh, vine vorba de avrocarea unor directive. Când vine vorba de promulgarea unor noi directive, nimeni nu se plânge. Ei, în orice caz, trebuie să, să ne gândim foarte atent la toate aceste lucruri. Dacă directivele pot fi uh, abrogate, atunci trebuie să facem lucrul acesta pentru că astfel putem uh, lupta împotriva birocrației. În orice caz, raportul cu siguranță va putea fi unul bun. Ar fi bine ca peste două săptămâni să vă pot prezenta un raport care să includă toate opiniile deja iterate și uh, care să includă, practic, opinia Parlamentului pe ansamblu. Vă mulțumesc mulțumesc foarte mult pentru discuție și pentru colaborare. For your, um, energetic work on that. Vă mulțumesc mult pentru, uh, pentru uh, discuții. Uh, discuțiile vor fi reluate, de fapt, săptămâna viitoare. Acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Acum vom discuta trei avize pe care le vom trimite Comisiei pentru Mediu. Este vorba de avize pentru trei propuneri foarte importante legate de medicamentele de uz uman. Noilor membri ai comisiei uh, le voi spune că acum, în calitate de comisie, avem posibilitatea de a trimite aceste avize. Uh, în acest caz, uh, le vom trimite mm, Comisiei pentru Mediu. Însă, în documentele noastre vom uh, pune accent, bineînțeles, pe uh, consumator și pe producția, protecția, am cer scuze, a consumatorilor. Uh, raportorii vor trebui să, să colaboreze cu raportorii desemnați de Comisia pentru Mediu, asta pentru a se asigura că punctul nostru de vedere va fi luat în calcul Dați-mi voie să propun o schimbare a ordinii, dacă domnul Corea este de acord. Avem două propuneri care se uh, referă la medicamentele de us uman, care se eliberează pe bază de prescri- prescripții uh, medicale. Există o serie de, de uh, regulamente deja în acest sens. Domnul Bușoi a fost raportor în ultimul mandat legislativ a creat deja un raport pe aceste teme. În momentul de față însă s-a decis numirea a doi raportori. Uh, domnul Bușoi uh, a declarat că este dispus să colaboreze cu, uh, cu noi membri, cu noi, noile persoane desemnate. Prin urmare, dați-mi voie să fac următoarea propunere pe care o fac deoarece domnul Bușoi este deja familiarizat cu toate aceste teme. Așadar, uh, aș dori ca domnul Bușoi să prezinte uh, contextul acestor propuneri și mai apoi îl, îl vor ruga pe domnul Corea să, să ia la rândul său uh, uh, cuvântul. În uh, cadrul uh, directoratul uh, Comisiei pentru Mediu, cunoaștem deja raportorul desemnat, mai apoi vom discuta produsele medicinale fal- falsificate. Îi voi uh, cere și domnului Angelachi să ia cuvântul, asta în care sunteți cu toții de acord cu propunerea mea. Ei bine, în cazul acesta dați-mi voie să-l invit pe domnul Bușoi să ia cuvântul, mai apoi pe domnul uh, Corea și mai apoi pe toți uh, ceilalți uh, raportori din umbră și toți ceilalți uh, membrii care doresc să ia cuvântul. Doamna Weisberger deja dorește să ia cuvântul și cineva de la comisie, domnul Führing, din partea comisiei, va putea com- comenta ambele propuneri. Domnul Bușoi, aveți cuvântul. Mr. President, we already had the chance to discuss Mulțumesc, domnule președinte. Deja am avut ocazia să discutăm despre acest subiect chiar și de la începutul noului mandat. Prin urmare, n-am să revin asupra tuturor detaliilor care au fost deja abordate. Dar aș vrea să vă fac un scurt rezumat al propunerii și aș vrea să vă sugerez și un calendar și sper că și colegii mei vor fi de acord cu acesta. Oricum, deja l-am discutat uh, cu uh, secretariatul. Legislația în vigoare interzice publicitatea pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală. Însă, această legislație nu are prevederi în ce privește informațiile cu privire la aceste medicamente. Se specifică numai că orice fel de activitate care ar putea fi calificată de publicitate este interzise. Legislația însă nu interzice statelor membre de a-și defini propria abordare cu privire la această temă. Și apar situații unde laboratoarele farmaceutice care își vin medicamentele în diferite state membre pot să furnizeze Uh, pacienților uh, anumite informații într-un prim stat membru, dar nu pot să facă la fel într-un alt stat membru sau pot, din potrivă, să ofere alte sau și mai multe informații. De aceea s-a ajuns la concluzia că e nevoie de o armonizare. E nevoie să se stabilească niște reguli clare, astfel încât toți pacienții, indiferent de statul membru din care provin, să aibă acces la același tip de informații pentru aceste medicamente de uz uman eliberate pe bază de prescripție medicală. Eu cred cu tărie că cetățenii din toate statele membre ar trebui, cum spuneam, să beneficieze de aceleași informații de cea mai bună calitate despre medicamente. Trebuie să recunosc că și acum pacienții caută cât mai multe informații acolo unde pot să le găsească, mai ales pe internet. Dar acestea nu sunt neapărat niște informații fiabile, nu au fost verificate, aprobate și uneori ei pot să fie dezinformați, de fapt. Pentru că acele elemente la care au acces nu sunt, cum spuneam, de cea mai bună calitate. Sunt convins că trebuie să menținem această interdicție în ce privește publicitatea făcută pentru medicamentele uh, eliberate pe bază de prescripție medicală. Nu ne dorim să existe dreptul la publicitate pentru acest domeniu sensibil, pentru că avem exemplul american și putem să ne dăm seama că Uniunea Europeană nu are de profitat de pe urma uh, schimbării acestei prevederi dar cred că putem să îmbunătățim propunerea comisiei și să stabilim niște reguli clare despre modalitățile în care putem furniza informații pacienților. De exemplu, trebuie să hotărâm pe ce canale trebuie uh, trimisă, trebuie comunicat această um, trebuie comunicate aceste informații, că e vorba despre radio, despre televiziune sau, bineînțeles, uh, internetul, pentru că ar trebui să încurajăm crearea de uh, site-uri uh, de către laboratoarele farmaceutice care ar putea să dea informații pacienților. Și să ne gândim și la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap sau ale persoanelor în vârstă, pentru că ei nu pot să aibă acces la toate sursele de informare la care are acces publicul larg sau majoritatea celorlal- celorlalți pacienți. Mă gândesc că foarte puțini vârstnici au acces la internet, deci pentru ei trebuie să găsim alte soluții, astfel încât să uh, nu uh, îi uh, punem într-o situație dezavantajoasă în ce privește accesul la informații. Încă o dată, e nevoie să uh, reglementăm foarte bine uh, furnizarea de informații pe internet. Comisia deja a făcut propunere în acest sens uh, noi am încercat să îmbunătățim această uh, inițiativă a Comisiei și, încă o dată, sunt convins că dacă avem niște reguli clare, dacă există un sistem de autorizație preliminară, dacă vor exista niște site-uri oficiale unde sunt publicate informații despre aceste medicamente, atunci putem să uh, uh, oferim cetățenilor noștri informații neutre și de calitate așa cum aceștia își doresc. Acum, în ce privește calendarul, asupra căruia am să-i rog pe colegi să își pună părerea, respectiv domnul Corea de Campus și domnul Bastos. Ar fi bine pe 4 noiembrie să discutăm despre proiectele de aviz, să stabilim un termen limită de punere a amendamentelor pentru 11 noiembrie să discutăm despre amendamente pe 1 decembrie și să le votăm pe 2 decembrie și asta ținând cont de faptul că Comisia Envi va vota raportul pe 25 ianuarie. Dacă totul decurge conform planului, ar trebui ca în februarie sau în martie, cel târziu, să putem să votăm acest raport în plenară. Vă mulțumesc, domnule președinte, e a treia oară când discutăm despre acest subiect, deci nu cred că avea rost să intru în mai multe detalii, dar dacă colegii au întrebări, voi fi bucuros să um, le dau răspuns. Președintele, mulțumesc, mulțumesc, domnule Bușoi, pentru acest document de lucru cât se poate de clar și Cred că și domnul Corea și domnul Bastos vor fi de acord cu acest calendar, pentru că, bineînțeles, că noi trebuie să îl acordăm cu calendarul celor de la uh, Envy. Acum dau cuvântul domnului Corea. Uh, mulțumesc! În primul rând își mulțumesc domnului Cristian Bușoi pentru munca depusă uh, la acest dosar. Acum, uh, dacă ne referim la conținutul pe fond al acestui regulă. Vorbește în portugheză, spune oratorul. Além de felicitar Buzoi, queria... Eh, deci, aș dori să felicit pe domnul Bușoi pentru activitatea dânsului privind aceste două proiecte legislative care se bazează pe crearea unei structuri care să furnizeze informații sigure valide pentru pacienții europeni. Deci, este vorba de acei titulari de autorizații de introducere pe piață. Care sunt produsele vizate acum? Vorbim numai de medicamente care sunt eliberate pe uh, rețetă, pe prescripție, în exclusivitate. Ținta noastră toți cetățenii europeni, iar limitele pe care le punem sunt foarte clare, și anume interzicerea oricărei forme de publicitate directă vizând consumatorii. Iată, deci, principalele elemente ale textului Comisiei. Comisia uh, Uh, argumentează aceste lucruri prin necesitatea uh, armonizării în ceea ce privește accesul la informații în diferitele state europene. După câte știm, această informație uh, este foarte diferită de la un stat la un stat la altul. Apoi mai intervine principiul principiul suveranității consumatorului, deci consumatorul rege. Un consumator bine informat poate să facă o alegere foarte bună Apoi, alt principiu, uh, producătorii nu uh, pot întotdeauna să uh, dea informații fiabile asupra anumitor produse din diferite motive și acest lucru se întâmplă mai cu seamă prin intermediul internetului. Există o serie de inițiative în statele membre care le permit să reglementeze la un moment dat conținutul online. Deci există astfel de măsuri în anumite state, însă poziția Consiliului uh, este clară. Nu știu dacă Consiliul ne va vorbi aici astăzi. Consiliul ne spune că majoritatea statelor membre, cel puțin conform vechii președinții, se uh, împotrivea cu tărie acestor modificări, pentru că uh, se pare că uh, nu se atingea cu acest text obiectivul de a distinge între publicitate și informații. Uh, se uh, exprimase temerea că mecanismele uh, propuse ar fi împiedicat organismele de control să-și facă treaba și ar fi dus la uh, complicații birocratice, de asemenea ar fi complicat uh, relațiile între pacienți și furnizori de servicii medicale, deci ar fi pus în pericol chiar sănătatea populației și, în ultimul rând, ar fi dus la creșterea costurilor la medicamente cea mai mare parte a delegaților prezent la discuțiilor de la Consiliul din 28 mai uh, estimase că această propunere nu era una bună, deoarece ea nu permitea într-adevăr o informație de calitate și uh, globală, ci numai informații de tip promoțional. Iată deci care este dilema noastră astăzi și aș dori să pun accentul asupra um, mai multor aspecte. În primul rând, nu mi se pare că revizuirea directivei și a regulamentului uh, trebuie abandonate, renunțate la el. Din potrivă, cred că e vorba de uh, niște de o atitudine uh, um, indispensabile, adică îmbunătățirea, obiectivul fiind îmbunătățirea accesului la informații pentru public și pentru uh, profesioniști. Uh, există o serie de parteneriate între industria farmaceutică, cei care reglementează punerea pe piață de medicamente și uh, consumatori. Există astfel de, uh, de, de instanțe în care se discută lucrurile între părțile interesante și sunt experiențe pozitive. Însă, după părerea noastră, propunerea Comisiei în forma sa actuală nu garantează o suficientă flexibilitate în ceea ce privește distinția clară între informații și uh, publicitate. Mai avem încă multe de făcut și aici avem două opinii care se bat cap în cap. Pe de o parte, uh, opinia uh, guvernelor statelor membre și, pe de altă parte, uh, Uh, care nu sunt întotdeauna convingătoare. Dar, pe de altă parte, nu există o susținere suficientă pentru a accepta directiva în forma sa actuală. Iată de ce uh, sunt de acord cu cal calendarul uh, propus, prezentarea proiectului pe 4 noiembrie, deci. Însă mă întreb dacă nu cumva nu ar trebui să ne gândim la o discuție într-o după masă pentru a pune cap la cap uh, toate aceste informații, pentru a discuta, deci o discuție care cred că ar fi foarte utilă și necesară. Vă mulțumesc! Uh, yes. well, um, thank you. Thank you for your very... Mulțumesc foarte mult pentru uh, această prezentare foarte exhaustivă și e bine că avem astfel de comentarii. Uh, acum Um, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că este vorba de un aviz pentru Envy și dacă noi nu le furnizăm de lucru, um, nu vom putea, deci, să ne exprimăm uh, opiniile uh, sau nu putem să trimitem documentul la Envy. Uh, um, s-a vorbit aici despre termenul de 25 ianuarie la care țin cei de la Envy. Sunt deci niște restricții aici, niște limite pe care trebuie să le luăm în considerare. Deci, încă o dată, uh, ar fi bine să vă concentrați împreună cu raportorii din umbră asupra celor puncte în care noi putem, într-adevăr, să aducem ceva în plus față de textul actual. Uh, uh, și Comitetul Envi va discuta documentul din punctul lor de vedere, însă este important să subliniem acele puncte principale la care noi ținem foarte mult însă uh, trebuie să fiți conștienți de uh, care este spațiul de manevră care vă revine ca uh, raportor și eu vă dau un sfat prietenesc în ceea ce privește aceste, să zicem, limite ale rolului de raportor. Aș dori să discutați cu cei de la Envi, cu raportorii din umbre, să negociați cumva în ceea ce privește uh, Uh, metoda de lucru pentru ca să putem să avem uh, un impact cât mai mare asupra uh, activității celor de la Envy. Nu știu dacă și alți aportori din umbră ar dori să contribuie aici. Vom vedea, bineînțeles, și ne spune domnul Bastos avem încă trei vorbitori înscriși. Uh, nu știu dacă am uh, făcut turul. Doamna Bastos. Vă mulțumesc, sunt raportare din urmă, umbră în numele PPE pe această temă. Uh, e clar că trebuie să ne limităm la acele teme care, care privesc clar această comisie. Din ultimii cinci ani am înțeles <laughs> lucrul acesta, am învățat din greșeli E clar că această comisie pe care o reprezentăm noi uh, se poate ocupa într-o manieră exhaustivă de această temă, pentru că drepturile consumatorilor sunt clar afectate de toate aceste prevederi. Însă în același timp trebuie să ne gândim la limitările impuse de rolul, uh, rolului nostru. Uh, propunerea legată de discutarea tuturor acestor aspecte într-o după amiază îmi surâde. În orice caz trebuie să punem accent pe discuții, pe colaborare. Discuțiile sunt absolut necesari. Uh, mi s-ar părea foarte bine să... Mi s-ar părea benefică invitarea unor, unor actori implicați. Haideți să-i, să-i invităm atât pe doctori, care de obicei au o atitudine foarte deschisă, cât și pe consumatori, pe pacienți. În orice caz, dați-mi voie să mulțumesc pentru cele două introduceri foarte, foarte bune. Nu doresc să repet multe dintre lucrurile spuse deja de anti, antevorbitorii mei. Domnule Bușoi, aveți completă dreptate, perfectă dreptate în momentul în care spuneți că uh, în uh, momentul de față, doar interdicția privind publicitatea este bine reglementată la nivel european. Însă, când vine vorba de informație, situația stă total diferit în diferitele state membre. De exemplu, în Suedia există pagini de internet care, prin care se oferă informații exhaustive cu privire la, la medicamente sau metodele de tratament, uh, pagini de internet care sunt certificate de către autoritățile abilitate state, însă există și alte state în care situația aceasta nu se regăsește. Ce se întâmplă în Suedia mi se pare pozitiv, cel puțin din perspectiva uh, consumatorilor. În calitate de consumator, respectiv pacient, trebuie să am uh, ocazia și posibilitatea de a mă informa uh, foarte bine. În momentul de față uh, există și alte situații, precum uh, acelea în care informațiile sunt într-adevăr uh, oferite consumatorilor prin intermediul internetului, dar aceste informații nu sunt suficient de solide consumatorul folosește, se folosește de respectivele informații, îngreunând practic activitatea doctorului care trebuie să distrugă toate miturile apărute astfel pe baza informațiilor furnizate pe diferite pagini de internet. Uh, lucrul acesta are un efect, uh, sau aceste informații prost percepute sau prost oferite au un, uh, un efect negativ asupra duratei tratamentului, asupra calității tratamentului, etc. Tocmai de aceea mi se pare că ceea ce spun statele membre și anume toate acele uh, opinii cu privire la creșterea costurilor administrative, uh, mi se par uh, a fi uh, total uh, deplasate, pentru că, în primul și în primul rând, trebuie să ne concentrăm asupra consumatorilor și asupra uh, eficienței tratamentului. În uh, în calitate de pacient, uh, de fiecare dată când merg la doctor, uh, mă informez și eu cu ajutorul internetului cu privire la diferitele medicamente, cu, diferite, cu privire la diferitele metode de tratament. Ei, în, în Germania nu am la dispoziție informații la fel de bine certificate sau solide ca și în, solid, în Suedia. În ceea ce privește publicitatea, există o serie de asociații, de consumatori, producători, etc., care consideră că această interdicție impusă publicității este oarecum depășită. Trebuie să ne gândim uh, tocmai în, în uh, acest, uh, la acest subiect, la aceste dorințe ale, ale tuturor celor întrebați. De asemenea, trebuie să ne gândim la o, o definiție cât se poate de viabilă cu privire la informațiile care pot fi fie oferite consumatorilor. Aceste informații trebuie să fie create de către farmaciști, medici, trebuie să fie cât se poate de solide, astfel încât să nu inducă în eroare pacienții. Putem să îmbunătățim propunerea făcută de către comisie, pentru, uh, în ceea ce privește aceste aspecte legate de protecția consumatorilor sau drepturile consumatorilor. În uh, concluzie, sunt într totul de acord uh, cu interdicția impusă publicității. Trebuie să ne gândim și la canalele prin care oferim informațiile. De exemplu, eu nu sunt de acord cu oferirea prin intermediul televiziunii a unor asemenea informații. Am putea, în schimb, să creăm o platformă pe internet care să ofere aceste informații, o platformă care să fie supusă um, monitorizării. Așadar, după cum spunea Comisia, pornim de la bazele deja existente și uh, dacă ne referim la platforme pe internet, uh, haideți să luăm în considerare exemplul din Suedia. Prin urmare, consider că această propunere reprezintă un pas înainte pentru consumator. De asemenea, uh, în momentul în care statele membre spun că nu au nevoie de reglementări pentru că oricum uh, reglementarea existentă deja este încălcată, uh, ei bine, această argumentare mi se pare total uh, deplasată. De ce? Pentru că această, această toată această situație, toată această argumentare, practic, sprijină oferirea de informații pe internet, informații care nu sunt însă autorizate sau monitor, monitorizate. Informațiile respective trebuie să fie cât, cât se poate de solide, trebuie să fie create de farmaciști uh, împreună cu medici uh, și uh, acesta este încă unul dintre aspectele asupra cărora ne putem, ne putem axa noi aici în cadrul Comisiei pentru protecția consumatorilor. Domnul președinte, mulțumesc, uh, Ania. Există o serie de alți uh, uh, vorbitori. Acum dați-mi voie să-i, să-l invit pe domnul Fox să ia pentru prima dată cuvântul în cadrul comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Bușoi și domnului Corea pentru explicațiile extrem de clare pe care ni le-au adus și pe care le susțin. E important să avem un cadru pentru furnizarea de informații uh, pentru întreaga industrie a medicamentelor și uh, în toată piața internă și aceasta în beneficiul uh, pacienților, consumatorului. Eu susțin interzicerea actuală a oricărei forme de publicitate pentru medicamente liberate pe rețetă, însă am două probleme cu uh, documentul în forma sa actuală. Uh, în primul rând, uh, o abordare oarecum nediferențiată uh, a informațiilor provenind de la sectorul farmaceutic. Uh, mi se pare o abordare care ar putea duce la birocrație. Eu cred că riscul ca actorii uh, sectorului uh, farmaceutic să nu se adapteze cerințelor este unul foarte mic, așa că trebuie să vedem în mod nuanțat ce se întâmplă. În al doilea, uh, mă refer la publicitatea pentru produsele medicinale. E bine, eu cred că aici este vorba de o competență națională și nu are sens să facem un text comunitar și cred că statele membre sunt cele care trebuie să decidă în acest Mulțumesc foarte mult, spune președintele, domnule Fox, confirm că sunteți aici uh, supleanic partea grupului ALDE. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já navážu vlastně téměř na vše, co tady již bylo řečeno. Eh, Doamna Rojkova, vă mulțumesc Dați-mi voie să, să spun că majoritatea statelor uh, membre au interzis deja publicitatea uh, medicamentelor uh, eliberate pe bază de rețetă. Știu că există îngrijorări legate și exprimate de statele membre legate de armonizare. Se poate, se prea poate ca acest sistem să funcționeze deja în anumite state, spre deosebire de alte state. Și îmi dau seama că la nivelul pieței interne trebuie să ne asigurăm că publicitatea transformalieră are de asemenea o dimensiune europeană și respectă parametrii europeni. Însă această decizie trebuie să fie luată mai degrabă de expert experți decât de politicieni. Dar noi ce trebuie să, trebuie să spunem uh, în momentul de față? Nu, nu suntem de acord cu, uh, cu, uh, info, cu publicitatea făcută acestor produse. O, un alt subiect de discuție este, este cel referitor la informațiile oferite pacienților. Uh, Știm că fiecare pacient își poate alege un medic, un medic în care să aibă încredere, un medic care să-i ghideze prin acest hățiș al informațiilor. Informațiile referitoare la medicamente reprezintă o singură parte a întregului. Însă, mai există și o serie de alte informații care trebuie să fie oferite, precum informațiile legate de nutriție. O, un paci- pacient care căruia îi este administrat mai mult de un medicament, trebuie să consulte întotdeauna un uh, expert. Iar comisia noastră trebuie să, cre- să sprijine creșterea gradului de conștientizare. Trebuie să ne asigurăm că uh, toți consumatorii sunt foarte bine informați, astfel încât să se poată descurca în aceste, printre aceste meandre ale sistemului. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de doamna Weisberger, în special când vine vorba de oferirea de informații uh, Uh, la care consumatorii au dreptul. Aceste informații trebuie să fie cât se poate de uh, echitabile și corecte. Aceste informații pot fi uh, furnizate prin intermediul unor fluturași, spre exemplu. Însă acești fluturași trebuie să fie monitorizați cu atenție. În ceea ce privește disponibilitatea acestor informații, acești fluturași, dacă ne gândim la, la ei, uh, pot fi pierduți. Prin urmare, alții trebuie să fie furnizați uh, pacienților. Trebuie să ne asigurăm că pacienții au întotdeauna informațiile cuprinse în, acest, în aceste, acești furtulași la dispoziție. În ceea ce privește diferitele standarde, există o serie de regulamente la nivelul, nivelul statelor uh, membre în ceea ce privește uh, publicitatea, conceptul de publicitate și cel de informație oferită ei bine, definițiile oferite acești, acestor două concepte trebuie să fie oferite la nivel național, iar după ce obținem aceste informații de la nivel național, am putea procede spre o armonizare însă multe lucruri pot fi făcute înainte de a ajunge la armonizare. Poate că acest pachet ne-ar putea ajuta să ne coordonăm mai bine sistemele decât în trecut, însă nu cred că putem merge până într-acolo încât să avem regulamente armonizate. Conform tratatelor uh, uh, de la Roma și a celorlalte, uh, celorlaltor tratate, aceste responsabilități nu, re, nu revin nivelului supra, sau comunitar, ci statelor membre. Um, to engage you in this process. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, da, aveți dreptate, trebuie să, să includem în, deta- în discuții și o serie de experți. Uh, urmează acum un nou vorbitor care ia pentru prima dată cuvântul în, acest, în această comisie. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi felicit în primul și în primul rând pe domnul Bușoi și uh, pe domnul Corea. Acest uh, dosar este unul dintre cele mai dificile, pentru că este greu să ajungem la un punct de echilibru. nu am văzut niciun fel de colaborare între DC Competiție și Sanco. Uh, pe aceste propuneri, pentru că dacă ar fi existat acea colaborare, atunci uh, munca noastră ar fi fost mult mai uh, facilă. Însă, în orice caz, aveți dreptate, domnule președinte, trebuie să ne rezumăm la responsabilitățile care ne revin uh, nouă și să sprijinim, practic, Comisia Envi. Noi, în calitate de membri ai Comisiei pentru Protecția Consumatorilor, trebuie să ne uh, concentrăm asupra consumatorilor. Vorbim așadar în acest context despre consumatori și nu despre pacienți, iar lucrul acesta trebuie să fie inclus cât se poate declară în raport, pentru că astfel vom putea um, rezolva toate problemele care se leagă de tratamente, medi- medicamente, etc. Pentru că trebuie să uh, sprijinim această idee de consumator al uh, produselor acestora uh, farmaceutice. De asemenea, trebuie să găsim, să ajungem la un echilibru în ceea ce privește tipurile de informații pe care le, le obțin consumatorii. Așadar, dacă pacientul poate să ia decizii cât se poate de bine fondate, atunci e clar că nu avem nevoie de informații suplimentare, nu avem nevoie nici măcar de ghidarea aceea oferită de către medici. Prin urmare, prin informațiile pe care le oferim, trebuie să ne asigurăm că pacienții au uh, posibilitatea de a se pregăti de unii singuri. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că nu uh, creăm un fel de, de regulament nou uh, format din diferite elemente luate de aici și uh, de acolo. După cum spunea doamna Cuneva ieri, ne-am putea conf- confrunta cu acel sindrom Frankenstein. În Polonia există acum medici care uh, care se confruntă cu uh, o, o serie de informații contradictorii. În ceea ce privește insul, insulina, se pare că un anumit tip de insulină ar putea fi uh, acționat ca factor can- cancerigen. Însă aceste informații vin uh, doar din partea unor, uh, unor medici. În orice caz trebuie să ne asigurăm că aceste informații sunt uniformizate, sunt echilibrate. În același timp, trebuie să ne gândim la toate criteriile deja stabilite care măsoară satisfacția pacienților uh, în care au fost subiecții unor tratamente medicale. Aceste, aceste estimări au fost făcute în diferite state membre, însă, în orice caz, deoarece estimările sunt făcute în diferite state membre și nu sunt uniformizate, ajungem cu un fel de ciorbă mare, fără, adică nu avem posibilitatea de a extrage informațiile care ne, ne interesează pe noi. În orice caz, trebuie să discutăm despre ce înseamnă informație, despre canalele prin care se pot furniza aceste informații și despre toate uh, autoritățile care pot oferi astfel de informații. Trebuie să ne, accent, uh, să ne concentrăm acestor accept, uh, concepte și, de asemenea, trebuie să, să ne bazăm pe informațiile furnizate nouă de către experți, pentru că ei trebuie să fie de asemenea incluși în aceste discuții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Pardonova, și mă bucur foarte mult să putem să beneficiem de experiența dumneavoastră, precum și de a doamnei Roitova și de contribuțiile pe care le-ați putut aduce la această discuție. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei al uh, DG Enterprise, director general întreprindere, este cu noi, pentru că aș vrea să-i dau cuvântul. Și în cazul în care domnul Bușoi și domnul Coreia vor să facă câteva observații pentru a um, încheia dezbaterea, am să le dau apoi cuvântul. Um, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați uh, dat posibilitatea de a, de a-mi spune părerea generată de discuțiile purtate până acum. Dați-mi voie să mă acces pe trei uh, aspecte care au fost deja puse în discuție de către membrii comisiei. În primul și în primul rând, avem de-a face cu acea interdicție a publicității pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Această interdicție trebuie să rămână în continuare. Interdicția a fost uh, deja prevăzută în legislația europeană și trebuie să existe în continuare. În al doilea rând, suntem de părere că actele legislative existente în momentul de față nu sunt uh, suficient de solide pentru a garanta oferirea de informații uh, cât se poate de clare uh, pacienților. De la această premisă pornește propunerea noastră. În al treilea rând, le mulțumim membrilor Comisiei pentru calendarul cât se poate de ambițios pe care l-au stabilit. Uh, prin, uh, prin care practic ne sprijină și pe noi. Pe lângă aceste trei puncte, dați-mi voie să mai pun alte două aspecte în discuție. Fiecare cuvânt din propunerea existentă sau pusă în discuție a fost uh, semnată de Uh, comisari, de toți comisarii, de către toți cei vizați. Uh, uh, discuțiile au fost cât se poate declare complete la nivelul comisiei. Dați-mi voie să accentuez lucrul acesta. În al doilea rând, dați-mi voie să mă refer și la la uh, indicațiile incluse în uh, fiecare pachet uh, de medicamente. Uh, așadar, fiecare prospect în parte este bine, uh, bine cercetat, bine monitorizat și este autorizat. Fiecare cuvânt în parte din respectivul prospect este, este autorizat. Dacă se, face, se operează o schimbare uh, sau se dorește operarea unei schimbări, întregul prospect trebuie să fie supus din nou aprobării. Și abia în cazul în care autoritățile în vigoare uh, sunt de acord cu respectivul nou prospect, uh, se, uh, prospectul poate fi pus în circulație. Vă dați seama cât de important este acest aspect, acesta al monitorizării. Însă, cu toate acestea, există multe state, uh, în, multe state membre în care companiile farmaceutice nu oferă pe uh, site-urile lor de internet a aceste uh, informații incluse în prospect, pentru că consideră că, că aceste informații uh, fac subiectul sau devin un fel de publicitate. Însă toate aceste informații din, uh, uh, din aceste prospecte nu fac practic subiectul publicității. Ei, și această diferență trebuie să facă subiectul discuțiilor noastre și cu siguranță discuțiile vor fi fructuoase. Vă mulțumesc în prealabil pentru co- cooperarea strânsă. Mr you want to... Domnul Bușoi sau domnul Corea mai doresc să ia cuvântul? I, uh, I agree most of... Foarte pe scurt, sunt de acord cu majoritatea punctelor de vedere exprimate. Nu va fi ușor să le și punem în practică, pentru că știu că Consiliul deja uh, se opune anumitor lucruri, însă consider că ar trebui să uh, ne ocupăm de acest subiect la nivel european. Domnul Fox spunea că poate ar fi mai bine să lăsăm totul pe seama statelor membre, dar avem piața internă și avem uh, aceleași medicamente care sunt folosite în uh, cele 27 de state membre și nu este corect ca în unele state cetățenii să aibă acces la informații și la alt, în altele să nu se întâmple așa. De aceea eu rămân convins de faptul că este o, o competență comunitară, dar am să rămân deschis la um, părerile colegilor. De asemenea, sunt de acord cu ce a spus colega Pardonova. Trebuie să existe un control strict a informațiilor care sunt publicate pe site-urile internet, a informațiilor cuprinse în prospecte, dar trebuie să ne ferim și de uh, birocrația suplimentară pe care ar putea o genera aceste noi măsuri. Pe de altă parte, sunt de acord că trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor uh, de piață internă și de protecția consumatorului. Nu rediscutăm întreaga propunere. Avem medici în uh, sală, doamna Pardonova, doamna Roitova, eu însumi am făcut studii de medicină, dar încă o dată trebuie să ne limităm la domeniul de competență al comisiei noastre. Am să discut cu domnul Corea um, în următoarele zile ca să vedem ce putem să facem cu calendarul, dar eu cred că ar trebui să păstrăm acest calendar dacă ne dorim ca avizul nostru să ajungă la Comisia Envy înaintea votului din 25 ianuarie. Mulțumesc, domnul Corea, acum. Au fost exprimate două idei în această dezbatere, care mi s-au părut deosebit de importante și care, de fapt, um, ne permit să um, aprofundăm dezbaterea. Mai întâi, conceptul de bună informare. Nu există o, o, opoziție între informație și publicitate. Informația poate fi bună sau proastă sau poate să existe informații care se doresc uh, de bună calitate, dar care de fapt uh, uh, sunt neclare. Și cei care produc și furnizează aceste informații trebuie să-și asume răspunderile care le revin. Tot ceea ce ne va permite să avem mai multă rigoare, mai multă disciplină pe piață este binevenit. Și nu fac aici uh, referire numai la uh, ce ține de birocrație. Știm cu toții că noi nu vrem să dăm mai mult de lucru organelor de uh, reglementare naționale. Noi ne dorim ca cei care furnizează informațiile să știe exact care le este datoria și să-și asume răspunderile, cred că acest aviz va fi unul util. Mulțumesc! Președintele, da, Doresc să adresez mulțumiri uh, domnilor raportori și tuturor celor care au luat cuvântul, pentru că toată lumea este uh, la curent și ne va permite să avem uh, niște avize de calitate. Deci, a rămas înțeles că urmează să rediscutați despre calendar și despre um, punctele asupra cărora vă veți concentra. Aș vrea să sugerez domnului Bușoi și domnului Corea să se întrunească cu raportorii din umbră în următoarele zile și marți, săptămâna viitoare, am să vă dau cuvântul numai ca să ne confirmați calendarul și eventual uh, abordarea definitivă asupra acelor puncte cheie pe care vreți să le uh, promoveze această comisie și bineînțeles ne puteți spune dacă aveți nevoie de vreun uh, briefing, de vreun fel de informație suplimentară. Deci, cum spunea, marțea viitoare, pe 6, dacă sunteți de acord, veți putea să luați cuvântul ca să ne comunicați aceste elemente. Da, dragi colegi, suntem puțin în întârziere și aș vrea totuși să putem să încheiem ordinea de zi a dimineții până la orele 12 și jumătate. Acum trecem la un alt aviz deosebit de important al doamnei Bastos este tot un proiect de aviz pentru Comisia Envi asupra medicamentelor contrafăcute. Și doamna Angela Cas deja a făcut uh, o muncă consistentă uh, în legislatura precedentă, în această comisie, și atunci doresc să-i dau do uh, cuvântul doamnei Bastos pentru ca să ne facă introducerea și cum nu am o listă cu toți raportorii din umbră, vreau să știu dacă este vreun uh, raportor din umbră în sală. Deci domnul, doamna Pardonova, domnul Vaila, altcineva, domnul Fox de la um, Partidul Conservatorilor și Reformatorilor, doamna Rulă, da. Deci, toate aceste persoane vor putea să ia cuvântul și Apoi, domnul Fearing uh, de la comisie. Aveți cuvântul, doamnă Bastos. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, o să încerc să fiu succintă, chiar dacă avem un subiect extrem de delicat și deci nu pot să mă împiedic, să mă abțin, să nu uh, evoc cumva ce s-a întâmplat uh, cu această directivă, meandrele sale. Uh, în primul rând, această propunere de modificare este una absolut justificată, deoarece în Uniunea Europeană există o creștere spectaculoasă a numărului de medicamente contrafăcute. Uh, atât în ceea ce privește originea, cât și conținutul acestora. Aceste medicamente conțin substanțe de proastă calitate sau contrafăcute, inclusiv substanțe active și uneori aceste medicamente nu conțin niciun fel de substanțe active sau Uh, dozele indicate nu sunt deloc uh, corecte. Deci, uh, ele reprezintă o amenințare serioasă asupra sănătății populației, asupra siguranței și securității pacienților și, de asemenea, o amenințare la adresa industriei farmaceutice. Este o îngrijorare majoră, deci, pentru opinia publică și pentru autorități. Aș dori să spun că fals falsificarea uh, sau profilul uh, falsificatorilor de medicamente sau, în fine, produselor uh, acestora s-a schimbat de-a lungul timpului. Există o serie de medicamente care pretind că sunt un panaceu absolut sau că ne salvează viața, ceea ce arată uh, că încrederea publicului față de industria farmaceutică ar putea fi serios uh, zdruncinată. Uh, trebuie să vă spun că, fără exagerare, putem să comparăm o astfel de criză potențială a medicamentelor cu ce s-a întâmplat cu sănătatea populației, dar și a animalelor în anii 90, același tip de amenințări. Președintele a spus deja că am avut un raport pe această temă în mandatura, mandatura precedentă al domnului Angelakis, care um, concepuse un document de lucru care accepta, practic, propunerea comisiei și care sublinia că a, această directivă ar trebui să fie modificată luând în calcul medicamentele originale și uh, uh, ca și cele generice uh, din perspectiva protecției drepturilor, a brevetelor. Deci, Agenția Europeană pentru Medicamente ar trebui să poată să spună în mod foarte clar și respirat, respicat ceea ce uh, au făcut deja China și India, uh, uh, să spună că e nevoie de inspecții mai eficace în țări precum India și China. Acest lucru, de altfel, s-a, s-a întâmplat. Trebuie să uh, definim foarte clar uh, care sunt modificările propriu-zise aduse de această directivă. Uh, știu că majoritatea statelor membre sunt favorabile propunerii de modificare și s-a pus accentul asupra anumitor aspecte. În special, aș dori să subliniez faptul că există trei piloni, trei elemente de bază la care trebuie să lucrăm pentru a modifica directiva. În primul rând, caracteristicile produsului, bunele practici de producție, de fabricație, dispozitivele de securitate, informațiile uh, furnizate autorităților competente. Uh, anumite state membre consideră că aceste uh, restricții trebuie aplicate tuturor medicamentelor, alte state au altă părere. Deci trebuie să avem de asemenea în, în minte și costurile, deci problemele, problema legată de bani nu avem o definiție foarte clară a, a medicamentelor, a ceea ce înseamnă aceste medicamente contrafăcute sau falsificate și aș fi foarte curioasă să știu care este poziția dumneavoastră. Aici e vorba de, de, de elemente de fond. Cred și consider că trebuie să existe, deci, o definiție foarte clară și foarte transparentă a acestor medicamente contrafăcute. Nu putem să ne lipsim de o astfel de definiție. Ea trebuie să figureze uh, și, uh, uh, în beneficiul tuturor uh, părților interesate în acest lanț al producției de medicamente, uh, producători, uh, autorități și așa mai departe. Toată lumea trebuie să se implice pentru găsirea unei astfel de definiții uh, pentru aceste medicamente falsificate sau contrafăcute. Al doilea element principal, element de bază, e vorba uh, de um, uh, rețeaua de distribuție. Trebuie să vedem uh, ce baze de date avem la dispoziție, angrosiștii uh, de medicamente, ce se întâmplă cu exporturi și dacă exporturile care sunt poate care trebuie să fie controlate. Există o serie de îndoieli legate de anumite substanțe, sunt ele active sau nu. Uh, știm că mai mult de 80% din anumite substanțe proveneau din țări terțe, cum ar fi China și India, și s-au emis dubii asupra calității acestor produse, acestor substanțe. Înainte de a vă expune calendarul prevăzut pentru uh, prezentarea opiniei noastre, aș dori să uh, spun că, în acest moment, toate statele membre sunt uh, de acord și sprijină această propunere. Există un consens în sânul grupului de lucru. Noi considerăm că e nevoie de un nou act legislativ pentru a evita riscurile asociate uh, medicamentelor contrafăcute. Este vorba, până la urmă, de calitatea și de autenticitatea uh, medicamentelor și a substanțelor active conținute. E vorba până la urmă de o chestiune atât politică cât și de sănătatea populației. E vorba deci de o chestiune absolut urgentă și mai există și problema costurilor și a, până la urmă a prețurilor medicamentelor. Iată, deci, tot atâtea elemente extrem de delicate și noi, ca uh, oameni politici, nu putem să rămânem indiferenți la toată această problematică. În sfârșit, în ceea ce privește calendarul, discuția și adoptarea în plenară sunt prevăzute pentru 20, 23 februarie anul viitor, deci în 2010. Mai, înainte va exista o prezentare a unui proiect de opinie pe 1 decembrie 2009, iar amendamentele vor fi depuse până pe 11 decembrie. Aș dori să uh, subliniez raportul pardon, raportorul către Envi este doamna Maria Matiz de la GUE, deci la Envi, raportorul este această doamnă, am putut să discut cu ea și este dispusă să coopereze pentru a ajunge la uh, rezultate optime Adică să ajungă uh, la acele rezultate dorite de către toată lumea până la urmă. Și anume, când vom fi terminat cu această temă, vom putea să spunem că da, într-adevăr, putem să oferim pacienților, industriei farmaceutice și tuturor părților interesate un instrument de lucru absolut sigur. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc pentru această introducere exhaustivă. Înainte de a da cuvântul vorbitorilor, aș vrea să mai discut despre ordinea de zi, pentru că se pare că am pus un pic prea multe puncte pe ordinea de zi a acestei dimineți. Știți că avem reprezentantul comisiei care vrea să ne vorbească despre graficul de realizare al pieței interne, dar înainte avem și raportul uh, doamnei uh, Scolder, Scolder Moze, Șalde Moze, mă scuzați. Da, și vreau să știu dacă ați accepta um, ați acceptat să discutăm despre um, acest raport uh, ulterior bineînțeles că am să uh, vă acord un loc pe ordinea de zi a reuniunii următoare. Acum dau cuvântul comisiei și rog uh, să fie cât mai succinți cu putință, dar mai întâi doamna Weidel. Ja, ich kann mich auf jeden Fall kürzer äh, fassen als äh, da, cu siguranță pot să fiu mult mai succintă decât doamna raportoare. Asta deoarece obiectivul uh, nostru este același. Am ajuns la acest uh, consens în ciuda faptului că facem parte din alte, din uh, grupuri parlamentare diferite și anume am ajuns la concluzia că acest pachet privind uh, medicamentele contrafăcute este deosebit de important, este poate cel mai uh, puțin uh, discutat sau disputat dintre toate pachetele prezentate. Nu înțeleg de ce îl discutăm abia acum, pentru că cu toții suntem de acord că această directivă trebuie să fie revizuită. Prin urmare, datorită acestui uh, consens de bază, discuțiile nu vor fi neapărat uh, foarte uh, foarte detaliate. Poate unele dintre elemente va, vor trebui să fie însă într-adevăr puse în discuție. Trebuie să ne asigurăm că propunerea pe care o vom face nu va fi una diluată, ci va fi una cât se poate de solidă. Nu știu cum arată raportul uh, care ne va fi prezentat de doamna Marisa Matias din partea Envi. Uh, mi-aș dori să, să-l primim înainte de discuția uh, pe care o vom purta în cadrul comisiei uh, pe baza aceluiași raport, asta pentru a avea o imagine de ansamblu. În orice caz, dați-mi voie să vă, să vă spun că uh, sunt deosebit de încântată uh, deoarece, conform noii propuneri, inspecțiile fiscale și inspecțiile în general făcute la producătorii de farmaceutice vor fi mult mai uh, stricte. Asta spre deosebire de, de trecut. Mi se pare că este o propunere excelentă pe care nu putem decât să o salutăm și cel puțin asta facem noi, uh, cei din Germania. Uh, în ceea ce privește costurile și economiile făcute, în urma acest, uh, acestei revizuiri, cred că ar trebui să primim un studiu, o analiză a acestora în, în cadrul comisiei pentru a putea, putea discuta toate aceste, toate aceste detalii. În ceea ce privește consumatorii, e clar că cu toții ne dorim ca medicamentele de pe piață să nu fie contrafăcute, să fie testate înainte de a fi uh, aduse în magazine, în farmacii, iar uh, toți cei care se fac vinovați de falsificare trebuie să fie trași la răspundere și chiar să li se interzică uh, desfășurarea unei activități de genul acesta după descoperirea inadvertențelor. Prin urmare, în concluzie, mi se, par că, mi se pare că toate propunerile comisiei sunt excelente. Unele dintre elemente ar trebui să fie puse în uh, prim plan, însă să nu diluăm toată propunerea. În orice caz, uh, de-abia aștept să discutăm în plen această, acest raport. Thank you very much. Uh, Mrs. Parvanova. Doamna Parvanova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propunerea aceasta nu este neapărat uh, foarte controversată. În același timp, uh, dați-mi voie să spun că mie toată propunerea mi se pare foarte superficială. Uh, mi se pare că lipsa cooperării între cele două direcțiuni generale care s-au ocupat de această propunere este evidentă. Ce ne oferă această propunere? O serie de instrumente pentru, necesare pentru uh, combaterea crimei organizate. Da, probabil sună bine această luptă demarată împotriva medicamentelor contrafăcute. Toată lumea sprijină această încercare de a le combate, însă mă întreb dacă această propunere taie răul din rădăcini. Trebuie să ne concentrăm asupra acestor aspecte pentru că avem uh, aici uh, decidem aici, practic, uh, viața uh, pacienților și, în plus, mai avem uh, aici și toate aspectele legate de costuri, costuri foarte mari și trebuie să le luăm pe toate în considerare. Lupta cu ajutorul unor instrumente unor instrumente de genul acesta împotriva crimei organizate mi se pare o luptă cu mor, morile de vânt de la bun început. Doar uh, 2 până la 3% dintre medicamentele contrafăcute uh, ajung pe piață prin can, uh, lanțurile Uh, care sunt controlate prin intermediul acestor prevederi. Restul uh, de 90% dintre medicamente ajung la consumatori prin intermediul uh, tuturor canalelor ilegale, prin internet, prin intermediul diferitor persoane care fac comerț cu astfel de medicamente contrafăcute. Noi am permis accesul la medicamente prin intermediul internetului. Noi, um, membrii acestui parlament, am făcut posibilă comercializarea bunurilor pe internet. În ceea ce privește medicamentele generice, doar 1% dintre aceste medicamente uh, sunt falsificate și ajung uh, la consumatori pe canalele oficiale. Însă, Ce se va întâmpla cu măsurile acestea administrative. Toate aceste măsuri administrative vor fi plătite de către cineva. Orice am pune acolo pe uh, prospect, orice control cerem uh, industriei, uh, va, se va face simțit în prețul perceput consumatorului final la achiziționarea respectivului, respectivului bun s-au produs. Așadar, dacă impunem astfel de, de măsuri menite a combate 1-2% din uh, medicamentele falsificate aduse pe, pe căile, aduse la consumatori pe căile legale, uh, Uh, și îi facem uh, pe toți consumatorii să plătească, de fapt, pentru uh, întreaga suma medicamentelor falsificate, mi se pare că costurile sunt mult prea mari. Prin urmare, trebuie să ne gândim la toate aceste măsuri administrative, trebuie să ne gândim care sunt măsurile administrative pe care le putem folosi împotriva tuturor într-o manieră eficientă și benefică pentru toți împotriva acestor criminali. antevormitorul meu vorbea despre costurile pe care uh, le vom produce industriei și pe care le luăm în, uh, în considerare, dar uh, în același timp trebuie să ne gândim și la costurile pe care beneficiarul final va trebui să le plătească. Trebuie să ne gândim de la bun început cine plătește prețul final și cine poartă cea mai mare povară. În ceea ce privește următorul uh, uh, portofoliu, nu, în ceea ce privește uh, discutarea acestor date, cred că ar trebui să împărțim responsabilitățile mult, mult mai, mai bine decât am făcut-o deja. Domnul președinte, vă mulțumesc mult pentru toate, toate opiniile iterare, iterate, vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră de expert Cred că toate aceste elemente ar, ar trebui să fie incluse în raport, însă în același timp trebuie să ne gândim și la responsabilitatea care ne revine nouă în cadrul acestui uh, uh, dosar. Urmează domnul Fos, uh, Fox uh, în momentul de față. Mulțumesc, domnule președinte. Voi și foarte succin susțin această propunere. De asemenea, Uh, sunt de acord cu faptul că aceast, acest document nu va, uh, se va referi la ce se întâmplă pe internet. Însă, de asemenea, mă întreb asupra costurilor care vor fi uh, suferite până la urmă de pacienți, dar și de contribuabili în general. În ceea ce privește informațiile care ar putea fi uh, publicului larg, acele informații poate cu caracter uh, mai uh, secret, uh, s-ar putea să fie prejudiciabil, prejudiciabil pentru uh, industria farmaceutică. Însă s-ar putea să vedem ce se întâmplă în momentul în care se trece la un nou tip de ambalaj. Nu cred că avem nevoie de un nou organism, de o nouă agenție pentru a inspecta aceste, aceste medicamente. Cred că statele membre sunt cele care au latitudine în acest sens. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost foarte succint și extrem de clar și aș dori să îndemn și pe ceilalți colegi să fie la fel ca și dumneavoastră. Doamna Roitova. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu mai avem timp să, să vorbim mai mult. O să mă cantonez la două argumente. În primul rând, nu cred că vom reuși să uh, rezolvăm problema în ansamblul ei. Îmi place ideea de a monitoriza rețelele de distribuție, pentru că, într-adevăr, aici am putea uh, să aducem un plus de încredere uh, Uh, pentru pacienți care ar putea ști foarte clar că anumite rețele de distribuție sunt 100% sigure și nu există riscuri. Ceea ce privește aceste canale și, uh, de distribuție, uh, e păcat că nu sunt mai monitorizate mai cu atenție. Am văzut ce se întâmplă la Anver știm că nu există o protecție uh, adecvată uh, a consumatorilor față de produsele importate. Este pur și simplu uh, groaznic ce se întâmplă. Dacă am avea o astfel de monitorizare a canalelor de import a acestor produse, atunci pro- uh, pacienții ar fi protejați. Poate că noi, IMCO, ar trebui să dăm un semnal în acest sens. Uh, aș dori să întreb Comisia cum își uh, închipuie că am putea să îmbunătățim controlele sau, altfel spus, cum am putea să facem, să facem uh, uh, uh în ceea ce privește transportul acelor medicamente care nu sunt destinate pieței europene, dar sunt, tranzitează pe piața europeană. Uh, Uh, și știm că sunt contrafăcute. Cum se face că pot să treacă sau să tranziteze teritoriul european, merg pe alte piețe, cum putem noi să acționăm aici? Deci e vorba de cele medicamente contrafăcute. Vă mulțumesc. Doamna Sartori. Sicuramente anche... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această propunere a Comisiei este un pas înainte față de situația existentă, însă pentru mine este un pas cât se poate de timid și de șovăielnic uh, dacă ne gândim la cererile consumatorilor europeni care vor să fie protejați. Eu cred că Comisia ar trebui să aibă curajul să ne facă o propunere care să prevadă trasabilitatea obligatorie a tuturor ingredientelor, uh, a tuturor substanțelor, componente din medicamente din momentul în care ele sunt produse și până în momentul în care ele sunt vândute. Noi nu beneficiem de transparență în domeniu și atunci nu putem să știm exact uh, de unde provin medicamentele. Știm că într-un medicament există substanțele active și alte substanțe dar deocamdată nu există un control veritabil al trasabilității acestor uh, substanțe componente. Aici e problema, din punctul meu de vedere. Căci e cu atât mai ușor să um, falsifici niște medicamente dacă nu este controlat procesul de producție și acest lucru este valabil chiar și pentru medicamentele uh, cât se poate de oficiale, de legale, care sunt vândute în farmaciile noastre. Deci, încă o dată, consider că acest pas este unul uh, mic și șovăielnic față de așteptările consumatorilor. Vă mulțumesc! Da. Dacă doriți să interveniți, puteți să o faceți. Zu wenig diskutiert în viel Mie mi se pare că am discutat prea puțin despre importurile paralele. Unul dintre antevorbitori spunea că cele mai multe cazuri de contrafacere sunt uh, depistate în cazul uh, tranzacțiilor pe internet. Da, sunt într totul de acord cu ea, însă trebuie de asemenea să discutăm despre importurile paralele. Uh, cu odată, dezbaterea a fost una extrem de fructuoasă cu mulți vorbitori Uh, avem încă mult de lucru și, doamnă Bastos, vă veți întâlni cu raportorii din umbră și veți discuta împreună care va fi poziția noastră a acestui comitet IMCO. Veți vedea ce se întâmplă și cu cei de la Envy, veți discuta cu ei și, folosindu-vă de expertiza dumneavoastră, veți vedea care este valoarea adăugată a contribuției noastre celor de la IMCO. Domnule Firing, doriți poate să comentați și dumneavoastră sau să reacționați. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde es auch ganz kurz machen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi și eu foarte succint. În primul rând, domeniul de aplicare a acestei propuneri. E clar că această temă a medicamentelor contrafăcute afectează diferite domenii. Domeniul penal, cel vamal, cel competițional, etc. Această propunere se referă în mod expres la producerea medicamentelor și la lanțul de distribuție. Acest domeniu este, sau acest aspect este reglementat prin directiva 83 din 2001, însă ni s-a părut că este necesar să mai luăm anumite măsuri pentru întărirea lanțului de distribuție. Trebuie să facem uh, în așa fel încât uh, să ne asigurăm că substanțele uh, active care intră în compoziția medicamentelor nu sunt contrafăcute de la bun început. Așadar, acesta este domeniul la care ne referim în acest context. În ceea ce privește costurile, uh, Uh, comparăm toate costurile acestei propuneri cu costurile care ar apărea în cazul în care nu am votat această propunere. Costurile uh, care dacă vorbim despre costurile care apar în cazul în care nu facem o propunere, atunci, practic, ne, refer, ne referim la status quo. Trebuie să, ne, să știm, în acest sens, uh, care sau câte medicamente contrafăcute intră în acest uh, lanț distribu, uh, distri, de distribuție. Prin urmare, nu avem nevoie de informații cât se poate de clare pentru a vedea în ce, în ce fel ar putea evolua întreaga situație în ceea ce privește costurile care vor apărea în cazul în care această propunere va fi sprijinită, am făcut deja o evaluare, am făcut o analiză de, ra- de risc și am propus o serie de caracter- caracteristici care trebuie să fie luate în considerare. Spre exemplu, trebuie să luăm în considerare doar anumite medicamente care au fost uh, selecționate pe baza unor criterii de risc în prealabil e clar că această temă nu trebuie să fie prezentată într-o manieră cât se poate de generală, ci trebuie să ne gândim la categorii cât se poate de clare de produse care ar putea fi sau pot avea un caracter uh, ridicat de risc, etc. Și aceste riscuri trebuie să le, să le eliminăm pentru ca asiguratorii, respectiv consumatorii, să nu trebuiască să plătească costurile rezultate prin uh, prin uh, uh, punerea în uh, distribuția unor asemenea produse. În ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere cu medicamente, în momentul de față, legislația în vigoare spune următoarele lucruri. Dacă un container cu medicamente a fost adus la Anver doar pentru a fi trimis acolo într-o altă zonă a lumii, respectivul container nu face obiectul prevederilor în vigoare în Uniunea Europeană. Bineînțeles, criteriile minime în ceea ce privește calitatea medicamentelor trebuie să fie însă respectate și în cazul în care respectivele medicamente sunt, uh, tranzitează doar teritoriul european și nu sunt destinate pieței interne. Lucrul acesta este acceptat de toate statele membre și este recunoscut și de, produs, de statele care produc astfel de medicamente. De asemenea, uh, Uh, există și uh, uh, posibilitatea ca aceste medicamente, deși într-o primă fază nu sunt destinate pieței interne, să ajungă totuși la consumatorul european, lucru pe care trebuie să-l combatem. În al patrulea rând, nu ne axăm pe comercializarea pe internet a medicamentelor. Există o mulțime de farmacii virtuale care uh, fac uh, disponibile astfel de medicamente. Aceste uh, farmacii online aduc produsele, însă, pe, bineînțeles, la consumatorul european. Dar majoritatea produselor pe care aceste far- farmacii le pun în, uh, în circulație sunt uh, fac parte din categoria medicamentelor care nu fac subiectul unor uh, rețete. În cazul în care farmaciile virtuale comercializează medicamente liberate pe bază de rețete, atunci sunt încălcate, nici nu vreau să mă gândesc câte acte legislative în vigoare. Însă din păcate, când vine vorba de internet, internetul poate fi cu greu supravegheat, pentru că vorbim aici despre achiziția de, achiziționarea de, de medicamente care mai apoi uh, sunt trimise uh, unui anumit număr de pacienți. E greu să, să urmărim această, această transmisie, din păcate. Însă, cam atât din partea mea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Cred că am avut în vedere mai multe puncte cheie. Doamnă Bastos, mai doriți să luați cuvântul și profit de ocazie ca să vă spun că suntem de acord cu calendarul propus de dumneavoastră pentru că știm că la Comisia Envi uh, nu se va vota raportul decât în luna martie sau chiar aprilie, deci avem timp uh, suficient la dispoziție. Mulțumesc, uh, domnule președinte, că îmi dați ocazia să trag concluziile. Am să încerc să fiu și eu cât se poate de succintă. Calendarul este clar, iar în ce privește prezentarea proiectului de aviz programată pentru data de 1 decembrie. Sunt uh, de acord. Vreau să mulțumesc celor care au luat cuvântul, deoarece am putut astfel să îmi dau seama mai uh, bine de uh, problemă, uh, datele problemei și au putut fi schițate uh, divergențele. Da, sunt de acord cu Comisia că e nevoie de un control mai strict. Iar în ce privește impactul asupra costului final al medicamentelor, propunerea de directivă a făcut o trecere în revistă exhaustivă a acestui impact Însă, ca să vedem cine va plăti în cele din urmă acest cost suplimentar și până la urmă ce va avea de suportat pacientul, ei bine, mai rămâne de văzut. Acum, în ce privește criticele adresate Apropo de faptul că nu există o definiție a medicamentelor contrafăcute, aș vrea să știu de ce Comisia nu este în favoarea unei definiții stricte și riguroase a medicamentelor contrafăcute. Vă mulțumesc. Okay, well, um, we'll publish your time. Da, o să publicăm acest calendar și pentru a confirma ce ați spus deja, Proiectul de aviz va fi prezentat pe data de 1 decembrie și amendamentele vor putea fi depuse până pe 11 decembrie, le vom discuta pe 3 ianuarie și vom încerca să votăm pe 2 februarie. Și poate că ar fi interesant uh, ca săptămâna viitoare să includem și acest punct pe ordinea de zi, ca să mai putem să avem un schimb de opinie și să știm exact ce linie ați hotărât să abordați împreună cu raportorii din umbră. Doamna se a acceptat uh, cu amabilitate să avem uh, schimbul de opinii săptămâna viitoare, dar poate că vreți totuși să le faceți o scurtă introducere. E, eh, o, Uh, nu cred că aș putea face o introducere în 5 minute acum, dar în orice caz uh, săptămâna viitoare din nou ne vom reuni și cred că ar fi mai bine să discutăm săptămâna viitoare toate aceste teme. Vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze pentru, uh, pentru faptul că ați fost oarecum înlăturate de pe ordinea de zi, însă discuția va fi reluată săptămâna viitoare. De asemenea, toți raportorii din umbră vor fi de față săptămâna viitoare și vom discuta pe larg tema propusă. De fapt, tema aceasta a fost discutată și în ultima legislatură. S-a... Rezultatul discuțiilor a fost un aviz care însă nu a mai fost pus în discuție, nu a mai fost votat. Vreau doar să amintesc lucrul acesta. să trecem acum la următorul punct uh, de pe ordinea de zi. Este vorba de primul uh, raport din proprie inițiativă în noul uh, mandat legislativ, raport care se referă la graficul de realizări al pieței interne. Mai întâi de toate îi rog pe cei care doresc să plece să părăsească sala mai repede sau în liniște. Uh, Văd că toți cei care vor să ia cuvântul au rămas aici în sală. Înainte însă de a le da cuvântul, dați-mi voie să vă spun uh, următorul lucru. Deși uh, ne aflăm într-o clădire nouă și tehnologia de aici uh, se spune a fi de ultimă oră, din păcate, ecranele cu care sunt prevăzute uh, sările sunt foarte, foarte mici. Am apelat, prin urmare, la vechiul suport clasic și anume toate prezentările uh, care vor fi arătate sau proiectate pe ecran uh, se află și în fața dumneavoastră pe suport clasic. Le aveți cu toții? Vom vorbi despre două proiecte. În primul rând, recomandările făcute în iunie de către Comisie cu privire la funcționarea pieței interne, pornind de la graficul de realizări al uh, și mai apoi uh, pune în discuție graficul de realizări al pieței interne. De ce discutăm toate acestea? Pentru că raportorii au decis să creeze un uh, raport din proprie inițiativă cu privire la acest grafic. Doamna Tun este un nou membru al al uh, Comisiei și urez bun venit. Ea este una dintre raportoare. Nu știu dacă dumneavoastră doriți să luați cuvântul uh, încă de pe acum sau doriți uh, să vă abțineți până după ce va fi proiectată prezentarea. A, dumneavoastră decideți. <clears throat> Maybe the presentation first. Doamna Dun, poate ar fi mai bine să, să urmărim prezentarea întâi de toate. Nu vreau să, spune domnul președinte, să vă simțiți oarecum exclusă din uh, discuție. Așadar, doamna Dun va lua cuvântul după ce vom uh, vedea prezentarea. Dacă vom avea suficiente uh, la dispoziție și raportorii din urmă vor avea ocazia de a lua cuvântul, însă să ne, să ne amintim faptul că aceasta este o discuție preliminară. Doamna uh, Coret Uh, se află în fața noastră. Este șeful, uh, uh, șef de departament în cadrul DG Piață și domnia ei are cuvântul. Thank you, Mr. President. Um... I'm going to introduce the recommendation of the Commission on... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, prezenta recomandările cu privire la măsurile necesare pentru îmbunătățirea funcționării pieței uh, comune. Și colegul meu va prezenta, își va prezenta opiniile cu privire la graficul de realizare al pieței interne. Avem uh, prezentări făcute în PowerPoint. Vom uh, încerca să fim cât se poate de subcinți uh, pentru că prezentarea realizată de noi este una exhaustivă. În primul rând, de ce am avut nevoie de această recomandare? Pentru că, după cum știți cu toții, piața comună nu funcționează cum ar trebui să funcționeze în uh, anumite spații sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea pieței uh, unice, uh, astfel încât companiile și consumatorii să aibă doar de câștigat. Este de asemenea o urmare a unei inițiative făcute de cur- cu ceva timp în urmă de către comisie. Pe vremea aceea se cerea eliminarea tuturor prăpastiilor existente între ceea ce există în realitate și ceea ce se dorește a exista pe piața internă. Deci, prin urmare, noi încercăm să eliminăm toate aceste îngrijorări, um, iterate atât de Comisia Europeană cât și de către Parlamentul European. Recomandarea se, este compusă din 10 recomandări uh, um, recomandări uh, care uh, acoperă un spectru larg de domenii. Uh, Eh, toate recomandările au fost propuse de către Comisie și de către statele membre. În anexe veți găsi eh, măsuri concrete eh, recomandate statelor membre pentru atingerea obiectivelor propuse. De asemenea, se spune clar modul în care pot fi implementate toate aceste recomandări, se face referire la exemplele de bune practici existente deja în statele membre care au aplicat deja sau aplică deja toate recomandările făcute de noi. Aceste recomandări se bazează pe două documente prezentate de către Comisie. Unul se referă la Uh, model, modul în care Comisia deja sprijină statele membre în ceea ce privește îmbunătățirea sau ameliorarea deficiențelor de pe piața internă și celălalt uh, document se referă la toate standardele și structurile uh, stabilite de către Comisie cu privire la funcționarea pieței interne. Toate recomandările Comisiei sunt cât se poate de importante și le veți găsi pe slide-uri, însă um, din uh, pricina faptului că avem prea puțin uh, timp la dispoziție, ne vom concentra asupra trei recomandări. În primul rând, uh, informarea cetățenilor și companiilor cu privire la oportunitățile naționale sau transfrontaliere pe care le au pe piața internă. Care este ideea din spatele acestei recomandări? Trebuie să ne asigurăm că informațiile sunt cât se poate de bine dispersate și, de asemenea, consumatorii și com- companiile dețin informații cu privire la toate instrumentele pe care le pot uh, folosi. În ceea ce uh, privește întărirea regulilor uh, și structurilor pieței interne, am uh, propus următoarele măsuri. Trebuie să ne asigurăm că alternative uh, sau uh, căi de recurs cât se poate de um, facile și de asemenea uh, Uh, ieftine sunt dispuse statelor membre și consumatorilor. De asemenea, uh, recomandăm oferirea de informații de acest gen, în special judecătorilor din toate statele membre. O treia recomandare foarte importantă, după părerea Comisiei, se referă la întărirea funcționării coordonate a pieței unice la nivel național. Mă refer la colaborarea între autoritățile naționale, regionale și locale din fiecare stat membru membru în parte. Prin urmare, noi recomandăm uh, crearea unui, uh, unei instituții care să, să se ocupe de această informare sau colaborare și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că toate statele membre dețin toate informațiile de care au nevoie în acest sens și uh, încercăm să facem lucrul acesta deja. Această recomandare, bineînțeles, nu impune nicio nouă obligație statelor membre. Însă, este important tocmai din acest motiv ca această recomandare să fie, să fie bine monitorizată sau implementarea ei să fie bine monitorizată. Avem un grup uh, de lucru uh, cu statele membre care se va reuni uh, periodic pentru a examina maniera în care fiecare recomandare este implementată într-adevăr de către toate statele membre. Uh, în cele din urmă, domnule președinte, după cum spuneați deja, Consiliul a publicat deja ideile sale cu privire la această recomandare. Această publicare a survenit săptămâna trecută. Consiliul este de acord cu toate aceste recomandări și este de acord cu monitorizarea implementărilor. Uh, suntem foarte încântați de faptul că Parlamentul European se declară dispus a ne sprijini în atingerea obiectivelor statutate de către noi. Vă mulțumesc mult! Uh, thank you very much indeed. Mulțumesc, uh, doamnă Bramter, pentru această prezentare și pentru lămuririle pe care ni le-ați furnizat. Avem și noi uh, concluziile Consiliului pe care secretariatul le va disemina larg. Cred că propunerea inițială a fost trimisă în iunie și până acum n-am avut ocazia să discutăm acest document și uh, președinta Consiliului Competitivitate, uh, când a venit să ne întâlnească la începutul acestei luni, a vorbit uh, tocmai de acest subiect și ne-a spus că se va rediscuta în decembrie la Consiliul Competitivitate. Și tocmai e un subiect care merită mai multe discuții și dezbateri și în continuare. Oricum e bine că l-am pus și astăzi pe uh, ordinea de zi. Este adevărat că e nevoie de o mai bună coordonare a pieței interne și și uh, președinția suedeză dorește să pună accentul pe acest subiect. Ei au o serie de idei și de documente foarte interesante care să permită o mai bună coordonare. Cred că putem să trecem direct la discuția privind acest uh, grafic de realizări al pieței interne și domnul, doamna Rego Cazais poate să ne prezinte documentul dânsei, apoi vom putea să discutăm și să ascultăm observațiile și comentariile membrilor. Deci, doamna Rego, uh, puteți să ne uh, prezentați. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Poate că unii dintre dumneavoastră nu sunteți familiarizați cu acest grafic de realizări, scoreboard, și o să încerc pe scurt să spun care este menirea acestui grafic și să subliniez de ce am început acest uh, proces de monitorizare și la ce rezultate am ajuns până acum. Uh, deci, uh, îmi face plăcere să vă prezint acest proces, scopul principal fiind următorul. În primul rând, conștientizarea statelor membre uh, în ce privește întârzierea transpunerii legislației comunitare. În trecut, am văzut că majoritatea statelor membre s-au confruntat cu mari dificultăți uh, când venea vorba de uh, termenele de transpunere, așa că acum 10 ani am hotărât să monitorizăm performanța legată de aceste transpuneri și astfel am ajuns uh, să publicăm de două ori pe an acest grafic de realizări cu date privind uh, performanța statelor membre în acest sector, cu recomandări pentru îmbunătățiri și cu o serie de soluții practice pentru a-i ajuta să o facă. Uh, ținta noastră sunt în primul rând statele membre și în principal autoritățile naționale care văd acest grafic ca un instrument care le permite Uh, să uh, lucreze mai bine. Care era situația când am început uh, să publicăm pentru prima dată acest grafic în 1997? Majoritatea statelor aveau un deficit deosebit de mare când vine vorba de transpunere 6-7% și în acel moment am hotărât deci să producem acest grafic în 1997 pentru prima oară Uh, din acel moment încoace, situația s-a ameliorat și ultimul grafic, de realizări pe anul acesta, a, arată că um, aceste deficite au scăzut la doar 1%. Deci, statele membre au făcut mari progrese în ultimii ani și um, este clar că această monitorizare a fost una foarte rodnică. Acest lucru a fost de altfel uh, confirmat de concluziile Consiliului de săptămâna trecută. Ce dorim noi să facem uh, de acum încolo? Avem, deci, 1%, foarte bine, însă statele membre trebuie să lucreze în continuare pentru a reduce acest deficit, care este încă totuși mare. Anumite state, uh, mai, mai precis nouă, Eh, dintre acestea nu au un scor foarte bun. De exemplu, Grecia, care este coda, așa, mai 2,1% deficit, care este mult prea ridicat. Deci, doar 18, 18 state din 27 au un scor de sub 1%, care mi se pare unul rezonabil. Este, e adevărat, un progres, însă implementarea uh, la timp este doar primul pas. Acum, deci, dorim să ne concentrăm asupra unei adevărate transpuneri. Pentru că dacă luăm în calcul directivele care nu au fost transpuse și cele care nu au fost transpuse așa cum trebuie, legislația națională, atunci ajungem la un deficit aproape dublu, deci la 2%. Înseamnă că avem mult prea multe uh, lacune în sistemul uh, legislativ și asta împietează asupra funcționării pieței interne. Deci avem nevoie de o transpunere mai bună. Și graficul de realizări încearcă să facă acest lucru prin punerea accentului asupra uh, încălcărilor eventuale în, sau transpunerii incorrecte a legislației. Au existat anumite cazuri care au fost identificate, am văzut și progrese în ultimii cinci ani. De exemplu, uh, am văzut că Italia s-a făcut vinovată de astfel de cazuri, uh, în marea majoritate, apoi Spania. Deci, iată, o uh, Iată un obiectiv al nostru, reducerea numărului de încălcări a legislației comunitare datorate proastei transpuneri a legislației uh, comunitare și a proastei aplicări. Deci. deci, iată pe viitor pe ce dorim noi să ne concentrăm. Uh, acele zone, acele domenii în care statele membre încă mai au greutăți. Monitorizarea va fi una foarte atentă și, de asemenea, dorința noastră de a ajuta, într-adevăr, statele membre. Vă mulțumesc! Well, I'd like to thank... Vreau să mulțumesc uh, invitatelor noastre pentru această introducere și acum vreau să dau cuvântul raportorilor pe aceste două teme. Nu știu dacă avem și raportori din umbră care au fost numiți, dar acum dau cuvântul oricărei persoane care dorește să ia cuvântul. Doamna Tun, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și reprezentantelor comisiei pentru recomandări și pentru prezentări. Piața internă este motorul competitivității europene. Este cimentul Uniunii noastre și avem nevoie mai mult ca oricând ca această piață internă să funcționeze bine. Transpunerea corectă la timp a legislației comunitare permite cetățenilor și oamenilor de afaceri și întreprinderilor în general să funcționeze bine și să-și aducă cu toții contribuția la uh, dezvoltarea economică a um, Uniunii noastre. Și este foarte bine că Comisia uh, acordă multă atenție acestor aspecte și că consacră mult timp monitorizării aplicării și transpunerei um, legislației comunitare în diferitele state membre. Aș vrea să fac două observații. În primul rând, este clar că e nevoie de o aplicare la timp și corectă a legislației cu privire la funcționarea pieței interne. Și mă gândesc mai ales la ultimele directive, ca de exemplu directiva serviciilor. Noi vrem să salutăm și um, inițiativa Comisiei pentru a extinde punctele monitorizate, pentru a multiplica punctele monitorizate din graficul de realizări, pentru că s-a dovedit că acest grafic era util statelor membre în eforturile lor de transpunere. Acest raport care ne-a fost furnizat uh, cu graficul de realizări este cât se poate de interesant și invit pe toți colegii să îl analizeze mai îndeaproape. Pentru că, în ciuda provocărilor care mai uh, rămân, vedem că piața internă este totuși uh, un proiect uh, de succes. Există cel puțin 22% de, eh, din directive care ar fi trebuit să fie transpuse în urmă cu 2 ani. Și este un procent mare. Apoi, există două state membre care încă nu reușesc uh, niciodată să respecte termenele limite. și asta în ciuda faptului că statele membre ele însele sunt cele care stabilesc aceste termene limite pentru transpunere. De asemenea, o altă provocare ar fi ca toate statele membre să poată să atingă acest obiectiv de un deficit de 1% sau mai mic de transpunere a legislației comunitare. În medie, 8% din uh, directivele cu privire la piața internă nu sunt uh, transpuse sau aplicate corect. Atât în prezentările dumneavoastră cât și în raport, uh, toate aceste aspecte sunt bine subliniate și se arată de asemenea faptul că uh, în, ciu, în momentul în care directivele nu sunt bine transpuse sau nu sunt bine aplicate, se ajunge la o fragmentare a pieței interne. De asemenea, din cauza acestor lacune de transpunere și de aplicare, cetățenii și oamenii de afaceri au de pierdut și atâta timp cât uh, toate textele uh, legislative nu sunt pe deplin transpuse și mai ales nu sunt corect aplicate, nu putem spune că piața internă este funcțională uh, în procent de 100%. Ați mai vorbit și despre cazurile de încălcare a legislației comunitare. Ați spus că acestea sunt mult prea numeroase și că există mult prea multe proceduri uh, Uh, uh, pentru încălcarea dreptului comunitar care au fost uh, lansate, dar majoritatea sunt cu privire la legislația fiscală și vamală. Deci și în acest domeniu mai sunt progrese de făcut. În încheiere, sunt de acord cu recomandările Comisiei Europene și sunt în favoarea lor, respectiv faptul că e bine să se facă schimb de bune practici între statele membre, să se facă și schimb de specialiști, mai ales între statele membre care au performanțe mai bune în domeniul aplicării legislației și cele care întâmpină dificultăți în mod constant. Și, de asemenea, cred că ar trebui să se pună accentul pe rețeaua Solvit, care există deja de 5 ani și care um, înregistrează un număr din ce în ce mai mare de plângeri uh, legate de uh, proasta aplicare a dreptului comunitar. Disputele uh, care ajung să fie um, tratate prin rețeaua Solvit ar putea să fie rezolvate uh, înainte, în prealabil și astfel s-ar reduce numărul lor. Graficul de realizări ar trebui să fie mai bine, mai bine și mai mult dezvoltat, astfel încât să reușească să pună în evidență obstacolele cu ca, de care se lovesc statele membre atunci când trebuie să transpună cu tare sau cu tare directivă. Și ar fi bine să existe o mai bună comunicare în ce privește acest grafic de realizare. Ar, ar trebui să poate să fie citit de cetățeni și de autoritățile din toate statele membre. Deci, cum spuneam, acest grafic ar trebui să fie uh, uh, mai ușor de uh, accesat, de exemplu, pe site-urile internet ale Comisiei. Și există o um, interdependență între graficul de realizare al pieței interne și cel cu privire la protecția consumatorului. Avem cu toții contacte cu administrația din, țarele, din țările noastre și atunci vedem care este interesul acestui grafic de realizări. Aștept cu nerăbdare să știu care sunt părerile dumneavoastră și acum aș vrea să vă comunic care este calendarul. Primul schimb de opinii are loc astăzi, Apoi, pe 15 octombrie este termenul limită pentru trimiterea proiectului de aviz la traducere. Pe 5 noiembrie vom putea avea o al doua discuție. Pe 9 noiembrie ar fi termenul limită de depunere a amendamentelor și raportul ar trebui să ajungă la plenară în luna ianuarie. Eu sunt dispusă să discut în orice moment cu raportorii din umbră care vor fi numiți și cu oricine altcineva care este interesat de subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Tun, și vă mulțumesc și că ne-ați comunicat calendarul. Da, deocamdată avem o listă deschisă de vorbitori pentru că nu avem încă niște raportori din umbră numiți, doamna Lichtegard. Dumnea ei a participat activ la misiunea noastră din Suedia de săptămâna trecută. Apoi doamna Gebhardt, mai vrea și altcineva să ia cuvântul? doamna Rapti, doamna Lickegaard. Domnul Lickegaard, mă scuzați. Da, mulțumesc, domnule președinte, și acum, dacă îmi permiteți, am să vorbesc în limba daneză. Omul, uh, ea e, ea, Acest domeniu este deosebit de interesant. Ca membru a uh, al Parlamentului, membru care reprezintă Danemarca, bineînțeles că sunt interesat de uh, modul în care am putea eficientiza piața internă. Deocamdată nu am citit uh, încă raportul, trebuie să mă limitez la prezentările făcute astăzi, însă cu toate acestea am câteva întrebări pe care vreau să le adresez Comisiei. Și cu siguranță aceste întrebări vor reacționa ca stimulenți. Uh, Adeseori, în momentul în care vorbim despre eficiență, vorbim și despre diferite sume pe care uh, Uniunea Europeană le poate acumula în cazul în care directivele ar fi mai bine transpuse, implementate. Vorbim despre sume care ajung până la 300 de miliarde de euro anual. Uh, Așadar, atâția bani am uh, acumula, în plus am economisi mai degrabă dacă lucrurile ar merge conform planului. Comisia uh, vehiculează și ea astfel de sume astronomice. Cred că această informație ar fi foarte interesantă și pentru opinia publică. Ar fi mai bine să le oferim uh, cifre concrete, astfel încât publicul să înțeleagă cât de importantă este transpunerea și implementarea corectă a acestor acte legislative. Să trecem la a doua întrebare. Ce se întâmplă dacă statele membre nu își asumă responsabilitățile, nu transpun uh, directivele așa cum ar trebui să le transpună? Există sancțiuni împotriva acestor state? Uh, iar în acest context, dați-mi voie să vă întreb și următorul lucru. Uh, există anumite state care, care Uh, au transpus într-o manieră eficientă directivele. De ce unele state au reușit să facă lucrul acesta și altele nu? Uh, au fost și ele de la bun început supuse unor sancțiuni și mai apoi și-au îndreptat comportamentul sau nu? În uh, cel de-al treilea rând să vorbim despre comunicare. Se spune permanent că uh, Uh, toate poveștile de succes ar trebui să fie transmise și publicului larg, și companiilor, uh, tuturor celor care sunt interesați de aceste informații. Ei, se întâmplă lucrul acesta sau nu? Vă mulțumesc! Uh, Doamna Gerbhardt urmează. Vă mulțumesc, domnule președinte. grupul meu parlamentar încă nu a numit, a numit un raport din umbră, însă o, o vom informa pe raportoare odată ce vom lua o decizie asupra persoanei care trebuie să ne uh, reprezinte. În ceea ce privește acest raport, consider că el uh, Uh, reprezintă un pas foarte important. Trebuie să ne gândim la modul în care abordăm implementarea actelor noastre, actelor noastre la, legislative la nivel european. Nu este posibil ca noi să, să promulgăm anumite acte legislative aici în calitate de europarlamentar și mai apoi aceste acte legislative să nu fie implementate. Situația aceasta este inacceptabilă pentru că contravine uh, ideii europene. Trebuie să facem ceva în, pentru contracarare contracararea acestui, uh, acestei stări de fapt în fond și la urma urmei. Ați vorbit și despre directiva privind serviciile. Aceasta este una dintre cele mai importante directive promulgate uh, în ultima perioadă. În calitate de raportare, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că această directivă trebuie să fie bine implementată. S-a discutat foarte mult pe această temă. Tocmai de aceea, la ședința coordonatorilor, uh, am uh, decis să transmitem o întrebare orală uh, Consiliului. Dacă vom avea suficient timp la dispoziție, o vom face în noiembrie. O întrebare orară, în orice caz, cu privire la la maniera în care a fost deja implementată în statele membre această directivă sau măsura în care ea a fost uh, implementată. Uh, în calitate de raportare am uh, observat că în cadrul negocierilor Consiliul s-a grăbit mai degrabă. Noi le ofeream posibilitatea de a amâna Uh, implementarea cu un an. Însă, miniștrii au, nu au fost de acord cu această amânare, au susținut că nu au nevoie de ea. Însă, în momentul de față, și-au, uh, au responsabilitatea de a implementa respectiva directivă în timpul pe care le-au decis ei. Noi le-am propus o amânare, nu au fost de acord cu această propunere. În uh, raportul meu, uh, am uh, trecut toate aceste, aceste detalii ale negocierilor uh, și le puteți citi acolo. acolo. O a treia chestiune pe care vreau să o pun în discuție, o chestiune care este de, mai degrabă o întrebare adresată Comisiei Europene, este următoarea. Evaluarea tuturor uh, paragrafelor care nu au fost implementate sau au fost implementate greșit. Care sunt criteriile folosite în cadrul acestei evaluări? E vorba aici de decizii politice. Știm că membrii Comisiei Europene și Consiliului European uh, și, de asemenea, reprezentații uh, statelor naționale nu privesc sau nu interpretează în aceeași manieră uh, actele legislative. În ce măsură această componentă este inclusă în această evaluare demarată de, de comisie? În cazul procedurilor acestor, mă refer, de exemplu, la, la procedurile de, de încălcare. Uh, în cazul în care Comisia Europeană merge în fața instanței pentru a, a cere uh, Uh, ameliorarea manierei de aplicare a, unei, uh, a unui act legislativ. Mi-ar plăcea ca în aceste grafice de, realizare, de realizări să obținem informații și cu privire la aceste, aceste aspecte. De câte ori a avut Comisia, Dreptat, Comisia Europeană Dreptate când a venit vorba de implementarea unui act legislativ și de câte ori s-a, s-a înșelat. Implementarea, practic, reprezintă o interpretare politică a textelor promulgate. Adeseori avem și noi probleme în a decide care este interpretarea corectă și mai apoi, uh, sau în cazurile acestea, apelăm la ajutorul Curții Europene de Justiție. Mi-ar plăcea ca toate aceste cazuri să fie trecute de asemenea în graficul de realizări. Asta pentru a vedea cât se poate de, de, de clar ce se întâmplă de fapt. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Am patru vorbitori pe listă, dar doar 8 minute la dispoziție și apoi și ocazia dată a Comisiei de a concluziona. Doamnă Rati, Bile, Jvav și domnul Veniro. Nu știu dacă puteți să faceți uh, un discurs sau o intervenție de numai un minut fiecare, pentru că aș dori foarte mult ca Comisia să reacționeze și vom avea ocazii și ulterior să discutăm acest subiect. Deci, doamnă Rati, Rapti. Nu o să folosesc uh, ceasul, dar mulțumesc. Vreau să pun o întrebare comisiei. Ați uh, citat aici Grecia și proasta performanță uh, a Greciei. Am văzut și eu tabelul respectiv. Întrebarea este următoarea. De ce Comisia a lansat procedura de încălcare a legislației? Da, foarte pe scurt, într-adevăr. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Mulțumesc foarte mult președintelui, raportorului. Avem uh, aici dovezi clare legate de deficitul de transpunere și implementare a legislației. Eu sunt deputat uh, polonez și văd că Polonia nu, e, nu stă grozav la acest uh, capitol. Și mă uit că România și Bulgaria sunt fruntașe. Pe de altă parte, noi nu nu uh, pot să-ți spun că avem o imagine prea bună și în orice caz ne suntem prezenți. Se prezintă Polonia ca o victimă a Comisiei. Nu știu, cred că ar fi bine ca Comisia să se adreseze uh, și opiniei publice din țările noastre, să spună care este situația. Mulțumesc. Domnule Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Efortul depus în acest document uh, este unul susținut și vreau să-i mulțumesc doamnei raportoare. Uh, în după amiaza aceasta vom discuta despre directiva privind uh, protecția consumatorului și vom constata că există prea puține um, posibilități de a evalua situația din diferitele state membre. Avem aceste grafice de realizări, însă când vine vorba de implementarea actelor legislative, există prea puține metode de evaluare, iar uh, lucrul acesta nu este unul fericit. Ar trebui să putem evalua situația din toate cele 27 uh, de state membre. Tocmai de aceea consider că trebuie să ne concentrăm uh, și mai mult asupra etapei de implementare a directivelor pentru a înțelege comple- în complexitatea sa um, piața internă. Foarte pe scurt, cred că e vorba de o temă foarte tehnică și chiar uh, politică, în orice caz foarte interesantă și importantă pentru uh, cetățenii noștri. Cred că ideea este nu de a crește complexitatea și birocrația administrativă uh, în Europa, la nivelul întreprinderilor și al cetățenilor, ci ideea este de a demonstra foarte clar, și aici este vorba de o demonstrație politică, a demonstra, deci, că piața internă fiind o șansă la adresa competitivității interne, este în aceeași măsură în slujba cetățenilor și a vieților de toate zilele. Am vorbit aici despre anumite procentaje, 22% directive care n-ar fi transpuse. E adevărat că e nevoie de măsuri foarte clare aici. Nu trebuie să ne precipităm însă, nici să nu încetinim ritmul în această mandatură, pentru că suntem într-o perioadă de criză politică și economică, de transformări și cred că e important să subliniem aspectul uh, Um, securității juridice, uh, siguranței juridice pentru întreprinderi uh, la nivel european. Și da, este vorba de un dosar care poate pare puțin, uh, puțin indescifrabil la nivel european. Ar trebui să beneficieze de o mai bună comunicare și prezentare la nivelul cetățenilor. În orice caz, e mult, foarte mult de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc. Am ajuns la capătul discuțiilor și mm, aș uita pe doamna Bromte dacă dorește să reacționeze eventual foarte pe scurt la aceste dezbateri și poate eventual și doamna Tun, doamna raportor. Însă mai avem un vorbitor. O vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu comentariul eh, domnului Morton cum măsurăm noi costurile legate de uh, transpunerea târzie. Am încercat să facem acest lucru în, în trecut. Uh, ni s-a părut eh, sau am considerat că este imposibil să avem adevărat evaluarea costurilor legate de aceste întârzieri. De ce este imposibil? Deoarece indicatorii pe care îi avem la dispoziție instrumentele de măsurare ale costurilor sunt aici puse sub semnul întrebării. Cum se vor face aceste evaluări? E vorba de costuri direct, o valoare economică atribuită acestor întârzieri sau eventual putem să uh, măsurăm și să comparăm efectul diferitelor, diferitelor uh, directive asupra vieții cetățenilor. Unele ar avea un uh, impact mai mare decât altele. Deci am vorbit cu experții, cu părțile interesate și am ajuns la concluzia deci că este imposibil practic să facem o astfel de evaluare și nu vom repeta acest exercițiu în viitor pentru că se creează prea multă nesiguranță. Iată de ce nu o vom mai face. Acum, întrebarea legată de sancțiuni. Ce facem cu acele state care nu transpun și implementează la timp legislația comunitară? Uh, e simplu să vă răspund sancțiunea este automată, adică procedura este foarte clară. Statele care nu transpun, după ce s-a uh, expirat termenul, la o lună după aceea, uh, sunt confruntate cu o procedură de încălcare a legislației, deci se merge la Curtea de Justiție. Acest stat este tradus la Curtea de Justiție și uh, e vorba de o procedură absolut uh, automată. Deci, fără îndoială, statele, ă, statele membre în cauză sunt pedepsite ă, dacă nu respectă termenele respective de ce se întâmplă cu acest grafic și de ce el arată o performanță mai bună decât acum 10 ani. E adevărat că s-a creat o anumită presiune și o anumită concurență între diferite state care au început să se ia la întrecere uh, în ceea ce privește uh, această transpunere. Unele state uh, sunt mai bune, altele mai puțin la acest capitol și tocmai acele state care sunt cumva codașele clasei încep să se simtă rușinate de acest lucru și uh, acest lucru devine foarte clar pentru că e vorba de un document absolut transparent uh, și toată lumea poate să vadă acest lucru. Am observat că de câte ori am publicat aceste grafice, au apărut reacții foarte, foarte uh, rapid și foarte clare și uh, în presă, uh, la nivelul autorităților, statele membre sunt extrem de uh, sensibile la astfel de cartonașe. Deci, acest lucru arată că această presiune exercitată prin punerea în concurență sau, în fine, acest exercițiu este unul util. Um, apoi, da, nu cred că mai avem prea mult la dispoziție, spune președintele. Știu că doreați să ne dați răspunsuri foarte complete, însă mă întreb dacă ați putea să ne trimiteți o notiță scris, pentru că văd că ați <laughs> luat, de fapt, multe notițe și aveți material. Ar fi bine să puteți să răspundeți în scris. Îmi pare rău că vă, nu vă pot da această șansă în continuare. Avem și aici interpreții care trebuie să plece, însă vă mulțumesc foarte mult. Deci, dacă puteți să ne trimiteți o notă în scris, ca și doamna uh, Tun, ar fi foarte bine. Nu știu, doamna Tun, dacă doriți totuși să vă exprimați înainte de a merge la pauza de, în pauza de prânz. Mulțumesc! Uh, mulțumesc pentru că avem ocazia să discutăm aici acest subiect. Mulțumesc pentru prezentările făcute și sunt sigură că uh, continuăm această dezbatere, vom continua să găsim soluții pentru a îndemna statele să aibă o mai bună performanță la acest capitol al transputer și, acea, transpuneri și să de dragul piaței, piaței interne. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ați devenit raportor la acest subiect și așteptăm cu mare nerăbdare uh, să ne spuneți care va fi metoda de lucru. Ne-ați spus că se va vota pe 1 decembrie, conform calendarului dumneavoastră. Acest lucru ne va permite să vedem care este și reacția Consiliului și uh, cred că uh, putem să o facem fără a risca prea mult. Iată calendarul pe care ni l-ați prezentat până acum, însă dacă aveți și alte elemente noi care vor apărea eventual în urma discuțiilor cu grupurile politice, ar fi bine să uh, ni le transmiteți. În orice caz, cred că panelul dumneavoastră este unul foarte bun. Vom vedea însă și coordonatorii ce au de spus. În orice caz, vă urăm mult succes și mulțumesc foarte mult și Comisiei pentru că au venit aici și au deschis dezbaterea pe acest subiect. Ne regăsim la ora 3 după masă, Doamna Schwab va fi aici pentru a dezbate un lucru foarte important, drepturile consumatorului și în orice caz vă urez poftă bună. Vă mulțumesc!